Uh, uh, Doamnelor și domnilor, bine ați venit la o sesiune pe care o avem în săptămâna aceasta, piața internă și protecția consumatorului. O chestiune de ordine practic, înainte de a începe, mai ales pentru cei care doresc să utilizeze uh, traducerea germană, serviciile ne-au informat că uh, Eh, cumva, astăzi s-a deconectat canalul 1, așa că aș, ascultați germana la canalul 27. Eh, să le permitem și colegilor eh, care ascultă în germană să ajungă la canal 27. Bun, canalul 27 încă o dată pentru limba germană. Avem o uh, agendă foarte interesantă după masă cu concentrare mai ales pe mm, mica audiere, pe recunoaștere calificării profesionale, uh, care va fi condusă de vicepreședinta Bernadette Comiu, Laura Comiu și uh, vom vorbi despre asta oricum mai târziu, înainte de a trece mai departe la drepturile consumatorilor și protecția consumatorilor, aș dori pe scurt să vă informez de faptul că biroul comisiei a discutat cu domnul profesor Mario Monti în timpul prânzului, pentru că ați văzut ah, anunțul. Profesorul Monti a primit însărcinarea de la uh, noul, uh, noua comisie, Barbaroso, să se concentreze pe uh, viitorul pieții unice. Și dat fiind că noi suntem comisia de resort din Parlament, am profitat în primul rând să-i scriu domnului profesor Monti din, în numele comisiei. Uh, ne-am întâlnit uh, și cu domnia sa și cu câțiva membri. Misiune personală care a fost însărcinată până în aprilie 2010. Vedem că va fi un document strategic care să uh, direcționeze, să ghine, ghideze uh, viitorul colegiu al uh, președinților. Sper că veți susține faptul că biroul și cu mine să ne angajăm în discuții cu profesorul Monti pentru și fiindcă e foarte influent, trebuie să fim în domeniul de la bun început. Este foarte deschis, deschis la idei și s-a transmis și se pare și o copie a scrisorii de din partea domnului Barbaroso către profesorul uh, Monti. Domeniul de aplicare al uh, domnului Monti um, este mai ales modul în care uh, este profitabilă piața unică pentru cetățeni și cum se poate îmbunătăți această funcționare rămâne să se cadă de acord uh, uh, între coordonator, dar profesor Monti va veni în decembrie la Strasburg și cu toții sunteți invitați să discutăm. Your questions present your ideas to him for the whole committee uh, sometime in November. So, so a go at that. A bit of information for you. Now, let's move on then. Să trecem mai departe aș cere uh, să adoptăm agenda, propunerea de agenda. Am mai făcut uh, anunțuri. De asemenea, am circulat și uh, ședința din 4-5. Vă rog frumos să cădem de acord asupra ei. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Să trecem acum la discuțiile foarte importante, un proiect pe uh, drepturile consumatorilor. Voi da cuvântul lui Andreas Schwab și raportorii din umbră, doamna Gebhard, doamna Roșvo, doamna Turinen, bine, nu este aici, domnul Casofilidis este aici, avem și pe Giuseppe Avamonti din partea comisiei. Este, nu, Jackie Miner, îmi cer scuze, spune domnul președinte. voi da cuvântul comisiei, după aceea vom avea un schimb de vederi și uh, președinția suedeză este prezentă aici. Domnul Derling, dacă vreți să contribuiți ceva mai târziu, sunteți binevenit. Toată lumea este implicată. După cum știți, am avut și pe 29 septembrie o audiere publică și în o, un document neoficial din partea Comisiei, iar uh, Andreea Șvaba va vorbi despre uh, programul viitor. Andreas, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, sunt uh, bucuros că abordez ceva mai uh, structurat această propunere de directivă. Aș vrea să leg acest lucru uh, cu mulțumirile care se adresează raportorilor din umbră, care în ultimele săptămâni au contribuit foarte constructiv pe chestiuni foarte dificile și au adoptat de asemenea și propunerea mea de procedură pe ca astăzi să vorbim despre capitolele 1-3 uh, și în alte ședințe 4 și 5. Primul rând, mulțumesc doamnelor Gebhardt, Rochefort, Turnen pentru propunerile de îmbunătățire detaliate și aș dori de asemenea să uh, permit autorilor să uh, prezinte aceste lucruri. În discuție foarte concentrată să eliminăm dificultățile care apar în diversele părți ale acestei propuneri. Uh, vor fi într-un document de lucru pentru martie-aprilie anul viitor când își începe comisia lucrul și vom putea atunci să trecem în revistă toate articolele. Dragi colegi, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că Comisia Juridică săptămâna trecută a avut o discuție asupra acestui raport. Comisia Juridică trebuie să-și exprime opinia, a, conduce un uh, studiu, profesor Schulte Melke, uh, S-a discutat mult asupra acestui uh, studiu, au fost păreri critice. Potrivit Comisiei Juridice, cadrul uh, uh, de referință a fost prea integrat cu privire la dreptul consumatorilor. Vom încerca să îl cuprindem cât putem de bine cum a spus și Comisia în săptămâna trecută, cu toții vrem ca statele membre pe termen lung să intre în acest proiect uh, și să fie implicați în proiectul legislativ. Aș dori să mulțumesc și domnului Abamonte pentru uh, susținere în partea Comisiei. Comisia a reușit ca astăzi să dețină deja un bilanț al capitolului întâi lucru care stabilește o comparație între situația actuală a armonizării a minima și uh, armonizarea în viitor în Europa, plecând de la ideea că va exista o uh, armonizare maximă. Mm, ni s-a oferit o oarece imagine asupra modificărilor ale achiului uh, potrivit comisiei. Neavând prea mult timp, permiteți-mi să vă prezint câteva puncte mai dificile, capitolele 1 până la 3. 1. În primul rând, aș dori să menționez articolul 2, paragraful numărul 5. Comisia, în propunerea sa, nu menționează produsele uh, de consum, ci și serviciile care ar trebui să fie incluse în directiva asupra protecției consumatorilor. De asemenea, putem vorbi despre servicii în acest context în principiu, dar consider că complexitatea integrării serviciilor a fost subestimată foarte mult de către toți cei implicați. Și deseori uh, am trecut cu vederea că 95% din cazuri în Europa serviciile sunt uh, locale sau privesc consumatorii, clienții. Iată articolul 2, paragraful 5 ar trebui revizuit. De aici uh, pornește propunerea. La fel și pentru definirea articolelor, articolului 12, consider că prezintă uh, avantajul că este clar pe plan juridic, dar nu sunt sigur că Comisia și noi deputații am estimat cu adevărat consecințele pe termen lung pe care le pot avea în unele state membre, în prezent. Nu se gândește, nu se, uh, se scutesc adjudecările publice la care procedează partenerii comerciali, dar care sunt de asemenea prezente puse și pe eBay. Aceste judecări, aceste uh, licitații nu ar trebui să fie considerate licitații publice, dar și clientul ar trebui, consumatorul ar trebui să beneficieze de protecția de care uh, beneficiază pe alte platforme de uh, licitații. Cu privire la articolul 4 și discuțiile asupra acestui articol, unul dintre punctele centrale ale propunerii de directivă, aș dori să Uh, mai aveți puțină uh, răbdare. Ar trebui să se discute, cred eu, asupra modului în care am putea eficientiza uh, protecția consumatorului în Uniunea Europeană. Cum să face ca acesta, în final, să dispună de un nivel înalt de protecție în cele 27 de state membre. Să nu vorbim aici despre armonizările sectoriale. Ar trebui să ne concentrăm eforturile pe esențial și să vedem cum putem proteja cel mai bine consumatorii europeni. În același timp, garantându-le o paletă de alegeri cât mai largă posibil, fără a o compromite pe acesta. Cu privire la articolul capitolul 2, dragi colegi, Obligațiile de informare ar trebui să fie reglementate uniform pentru prima dată în Europa, ameliorând transparența pe piața europeană, atât pentru antreprenori cât și pentru consumatori. Dar și aici trebuie să acționăm cu prudență. În final, consumatorii nu trebuie să fie supuși la prea multe obligații. Trebuie ca aceștia să dețină informațiile suficiente și necesare. Vă amintiți discuțiile care au avut loc cu prilejul altor directive. Am ajuns la concluzia că prea multe informații dăunează consumatorilor mai degrabă decât să pună accentul pe chestiunile mai spinoase de care ar trebui să fie eh, conștienți când e vorba de tranzacții comerciale. Capitolul 3. Consider că, pe de o parte, contractele de vânzare din uh, poartă în poartă, din ușă în ușă și altele contracte la distanță, nu înseamnă neapărat un, un rezultat bun să le separi de fiecare dată. Unele articole excluse din propunerea de directivă a Um, comisiei cu privire la vânzări. Vânzarea reprezintă um, imaginea în exterior a uh, locurilor în care se face de obicei comerț de acest tip. Nu este vorba aici de a cere rambursarea lucrurilor nedorite, ci să vedem cum se va întâmpla pentru produsele de presă vândute în afara uh, sălilor închise. Punctul B, la fel, codul de conduită de informare a consumatorului. După a presei, e mai degrabă de un cod moral. Să vedem articolele din presă, dacă se conformează unor criterii de jurnalism și nu ar trebui informat în detaliu consumatorul, ci să fie conștientizat că în momentul în care cumpără uh, articole de presă, uh, este, se supun unor uh, anumite coduri. Cu articolul 10 și pentru formularul de recuzație. Se face un serviciu mare consumatorului în diversele medii implicate. Posibilitățile naționale nu ar trebui să fie limitate. Analizăm încă modul în care putem uh, rezolva acest lucru în anumite state membre. Apoi, articolul 3, capitolul 3, articolul 17, unde se propune uh, utilizarea uh, de către consumator uh, a dreptului de reziliere în cazul în care nu poate să aducă la poștă în uh, două săptămâni și încă câteva săptămâni suplimentare pentru întârzierile de transport. Apoi, propunerea de directivă, dacă, să vedem dacă e vorba de dispoziții uh, uh, obligatorii, mm, dacă sunt anumite probleme pe care le putem îmbunătăți, doar îmbunătățind textul juridic. Problema mărfurilor comandate de către consumator nu este doar o problemă legată de termene, ci și de uh, rapiditatea serviciilor poștale. Avem 27 de servicii postale, poștale naționale. Trebuie să vedem care este viteza poștelor consumatorii și producătorii nu au cum să influențeze viteza serviciilor poștale. Dacă analizăm această uh, chestiune, apare uh, problema în cazul rezilierilor. Deci, în săptămânile următoare, în momentul în care vom discuta această directivă, va trebui să analizăm unde, care sunt punctele unde putem să-l ajutăm pe consumator din punct de vedere al modificării cadrului legal sau unde ar fi mai bine să aplicăm mai bine textele existente și unde uh, modificările legii nu ne ajută mult. Dragi colegi, în uh, statele membre există uh, coduri civile elaborate după mulți ani. Consider că dacă trecem în revista articolele de la 1 la 3, putem să spunem că suntem naivi dacă uh, credem că vom acționa mai repede. Această propunere de directivă intervine în modele de comportament pe care le cunosc consumatorii și pe care și producătorii le cunosc cu atât mai bine dacă este o uh, îmbunătățire pentru toți. Dar dacă mesajul nu este transmis, cu toții vom avea uh, probleme. Să ne gândim bine înainte să adoptăm un uh, text, pentru că e mai greu după aceea să explici oamenilor ce se întâmplă. În directiva menționată am evocat serviciile, domeniul de aplicare știm că este foarte larg, și trebuie să vedem dacă nu ar trebui să-l mai restrângem puțin pentru a-l eficientiza. preluarea anumitor uh, noțiuni la capitolul 1 din alte directive ar putea să ajute uh, pentru a convinge că această propunere de directivă este cuprinsă într-o perspectivă de armonizare mai largă a dreptului civil european. Consider că în cursul viitoarelor discuții și a schimburilor cu parlamentele naționale, avem deja o videoconferință cu colegii noștri francezi. Știu că și uh, colegii britanici sunt interesați. Deci, în schimburile cu colegii naționali, ar trebui să profităm de ocazii pentru a îi informa asupra avantajelor acestor, acestei directive. Și puține propuneri de directivă până acum au ieșit cu totul neschimbate din Parlament. Mulțumesc uh, raportorilor din umbră și abia aștept să văd ce au avea de adăugat. Mulțumesc foarte mult! Domnule Schwab, zice domnul uh, președinte, am câteva uh, elemente din partea președinției. În prezent încercăm să uh, confirmăm toate chestiunile tehnologice până pe 2 decembrie, dar să vedem dacă putem să facem schimburi video de vederi. Și Parlamentul Britanic, așa cum s-a spus, este dispus, pe lângă colegii francezi, să facă acest lucru. Deocamdată, pe 23 februarie, este a doua audiere. Deci, deocamdată, acesta este programul pentru uh, un domeniu mai larg de întâlniri. Bun, până aici. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră, dar Uh, de asemenea, cine mai vrea să vorbească? Deci doamna Gepfar, domnul Roșland, domnul Turner și uh, doamna Șanta Filiti. Dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul, vă rog frumos, anunțați-mă. Deci, doamna Gephardt. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule Schwab, pentru această introducere care arată că mai avem încă mult de lucru. Doresc de asemenea să vă mulțumesc în mod expres pentru că v-ați prelungit uh, calendarul, ceea ce ne va permite să examinăm uh, cu foarte multă atenție toate problemele, să identificăm aspectele pozitive, cele negative și să ne gândim la răspunsurile pe care putem să le pregătim. Este adevărat că acest subiect este unul deosebit de complex. Când recitesc acest text, îmi dau seama că trebuie să revenim asupra sferei de aplicare și asupra definițiilor, pentru că această sferă de aplicare este mult prea vastă. serviciile financiare, serviciile sociale, se pare că nu apar în directiva privind serviciile. De asemenea, trebuie să vedem care este raportul între aceste două tipuri de servicii. O problemă similară apare și în cazul serviciilor de transport. Toate subiectele care fac obiectul unei abordări verticale uh, ridică anumite semne de întrebare din punct de vedere juridic și merită să fie examinate cât se poate de atent. Pentru a nu apărea incertitudini juridice în domeniul uh, protecției consumatorilor, pentru că uh, riscăm să nu mai știm ce directive se aplică. Așadar, aceste subiecte cred că trebuie să fie examinate foarte, foarte atent. Ați vorbit uh, despre articolul 2.5 și 2.12 și 2.13, însă sunt și alte articole care ar trebui să fie rediscutate. Este de asemenea importantă și problema licitațiilor publice de tipul eBay. Nu ne putem uh, mulțumi pur și simplu să spunem uh, că aceste chestiuni privesc doar consumatorul. Nu doar consumatorii sunt implicați în aceste licitații de pe eBay, ci și alte întreprinderi, firme. Și uh, trebuie să nu permitem acestora să se sustragă regulilor de protecție a consumatorului uh, prin intermediul unor portaluri internet. Toate aceste chestiuni uh, le consider foarte importante. Trebuie să vedem și care este uh, situația practicilor comerciale neloiale. Acest subiect mă preocupă de destul de mult timp și uh, în același timp cred că în ceea ce privește serviciile financiare în contextul protecției uh, consumatorului, bine, cred că în cadrul directivei privind creditele pentru consum, sfera de aplicare a fost limitată cu 200 de mii, 275 de mii Äh, Trebuie să ne gândim cum poate funcționa legislația privind protecția consumatorului, pentru că întâmpinăm foarte multe probleme, în special uh, cu tinerii care primesc împrumuturi prin SMS sau pe internet. Tinerii uh, contractează aceste împrumuturi și cad astfel în capcane care pot crea probleme extraordinar de grave. Este foarte important să putem proteja tinerii împotriva acestui tip de capcane, așadar cred că trebuie să uh, depunem eforturi în acest sens. Comisia noastră a stabilit deja că va studia cu atenție deosebită acest subiect și de asemenea că va uh, juca un rol și în ceea ce privește uh, directiva privind uh, protecția consumatorului. Am vorbit despre sfera de aplicare. Vor vorbi acum despre articolul 4. Spuneți că nu doriți să-l discutăm acum, dar cred că suntem nevoiți să o facem, pentru că de răspunsul nostru la articolul 4 depinde uh, reacția noastră la celelalte articole și cred că aceasta este problema primordială care trebuie rezolvată primă. Trebuie să ne întrebăm dacă vrem sau nu vrem armonizare totală. Să vă citesc articolul 4. Statele membre nu se pot uh, îndepărta niciuna dintre aceste prevederi și nu pot alege reguli naționale care nu respectă aceste prevederi. Și mai este apoi un fragment care spune că acest lucru este valabil în cazul prevederilor mai puțin obligatorii sau în privința regulilor de protecție a consumatorului mai puțin uh, stricte. Așadar, se elimină anumite prevederi care sunt mai laxe. Însă, tot trebuie să ne întrebăm dacă statele membre au posibilitatea de a merge și mai departe dacă se face armonizarea totală. Pentru că un lucru este foarte clar. Produsele și serviciile și orice altceva se oferă, lucru care devine evident în domeniul telecomunicațiilor, în care se fac foarte multe inovații, ei bine, au apărut foarte multe reguli de protecție a consumatorilor, care au fost elaborate împreună cu organizațiile de protecția consumatorilor din statele membre, deci la nivel național. Dacă vrem armonizare totală, vom pierde acest mecanism și mă întreb dacă dorim să pierdem acest mecanism. Eu personal cred că ar trebui păstrat de aceea, cred că ar trebui să discutăm încă o dată formularea articolului 4 în privința articol, capitolului 2, dezvăluirea, ați vorbit despre directiva privind consumatorul. E adevărat că nu e bine nici să se ofere prea multe informații, dar avem nevoie de anumite informații. Cetățenii nu se pot afla într-o poziție de a lua decizii inteligente decât dacă li se furnizează informațiile necesare. Așadar, dorim ca cetățenii europeni să fie informați înainte de a se lansa în diferite tranzacții. Capitolul 3, privind serviciile uh, din ușă în ușă, s-a vorbit despre acesta, vreau să mă concentrez pe articolul 13 de la acest capitol, în ceea ce privește lipsa informațiilor privind uh, dreptul de renunțare sau de retragere a mărfii, în cazul în care se încalcă articolul 9. Consumatorul ar trebui să se poată retrage din tranzacție în termen de 3 luni după, de la efectuarea acestea. Însă, aceasta reprezintă o problemă din punct de vedere al dreptului german. Termenul începe să curgă din momentul în care consumatorul primește toate informațiile. Însă, dacă consumatorul nu dispune de toate informațiile, atunci dreptul acestuia de a se retrage din tranzacție nu are nicio limită. Uh, în Germania acest lucru nu poate fi aplicat. Ar, pentru, în Germania acest sistem ar însemna un pas înapoi și nu știu cum aș putea să explic cetățenilor germani acest lucru, aceste consecințe ale articolului respectiv. Pentru că problema nu este doar timpul la dispoziția consumatorului, Dreptul german prevede un termen mai scurt, de doar o lună, dar întrebarea este când începe să curgă această perioadă de trei luni. Acel punct face obiectul anumitor restricții. Așadar, dacă am aplicat articolul în forma actuală, ar însemna că facem un pas înapoi foarte grav față de situația actuală din Germania. Nu știu care este opinia dumneavoastră în legătură cu această situație, dar putem asculta și opinia altor vorbitori și putem reveni asupra acestui subiect și atunci când vom discuta articol cu articol uh, textul. Mulțumesc foarte mult, domnule Gebhardt, spune președintele. E adevărat că ar trebui să avem mai mult timp la discuție pentru a discuta toate aceste uh, dezbateri. Acesta este doar începutul procesului. Vom avea suficient timp pentru uh, a discuta toate aceste chestiuni. Dau acum cuvântul domnului Roșfor. Mulțumesc, uh, domnule președinte, îi mulțumesc în primul rând domnului raportor pentru că ne implicat pe noi, raportorii din umbră, în această chestiune. Mulțumesc de asemenea pentru că ați, uh, ne-ați apărat cauza spunând că avem nevoie de mai mult uh, timp uh, pentru a pregăti această directivă. Trebuie să nu pierdem din vedere, domnule președinte, obiectivele noastre. Din acest punct de vedere, sunt de acord cu obiectivele Comisiei pentru această directivă. Iată care sunt acestea. În primul rând, simplificarea regulilor, apoi consolidarea încrederii consumatorilor, în al treilea rând, reducerea uh, reticențelor uh, firmelor în ceea ce privește comerțul transfrontalier și aș adăuga un al patrulea obiectiv, și anume crearea unui cadru adaptat la o societate în dezvoltare, pentru că acest domeniu al consumului se modifică permanent. Aceste obiective sunt importante și trebuie să fim conștienți că trebuie să evaluăm dacă această directivă va fi aplicabilă ținând cont de aceste lucruri. Dacă producem un, un instrument care complică situația în loc să o simplifice, acel instrument nu va funcționa. Nu trebuie să pierdem încrederea pe care o, au, o au consumatorii la ora actuală. Din contră, trebuie să o consolidăm. Sunt convins de două chestiuni. În primul rând, E clar că această directivă nu are niciun sens, decât da, în cazul în care aduce beneficii atât firmelor cât și consumatorilor, pentru că destinele consumatorilor și firmelor trebuie să fie convergente în ceea ce, pentru a servi uh, bunăstării consumatorului și creșterii economice. Personal, uh, consider că o directivă atât de importantă pentru viața de zi cu zi a sute de milioane de europeni pe care îi reprezentăm aici, personal cred că trebuie să facem absolut tot ce ne stă în putere pentru a uh, avea un text pe care să-l putem susține cu toții. Trebuie să avem un text cât mai cuprinzător. De aceea confirm încă o dată că avem nevoie de foarte mult timp, pentru că în starea actuală a lucrurilor, trebuie să vă spun că am foarte multe îndoieli în ceea ce privește dispozițiile prezente la ora actuală în text. Așa cum a spus uh, domnul Schwab și doamna Gebhardt, vreau să uh, vorbesc uh, punctual despre câteva puncte din primele capitole. Primul capitol, care se referă la sfera de aplicare și la definiții, acest capitol va aborda din punctul de vedere al sferei de aplicare. Cred că aceasta trebuie să fie clarificată. Uh, în urmă câteva zile m-am întâlnit cu uh, profesioniști din domeniul asigurărilor care, deși lucrează de luni de zile pe marginea acestui text, nu au știut să-mi spună care, sunt, care este partea din activitatea lor care uh, face parte din sfera de aplicare a acestei directive și care este partea din activitatea lor care nu face parte din sfera de aplicare a acestei directive. Dacă sfera de aplicare este uh, ambiguă, ne vom trezi în fața curții și vom aștepta hotărârea unui judecător pentru a vedea cum se aplică practic textul directivei. Și nu cred că ne permitem să facem acest lucru. Dacă optăm pentru abordarea unei armonizare, a armonizări totale, nu ne putem permite să avem măsuri de aplicare uh, imprecisă. În ceea ce privește articolul 4, îl înțeleg pe domnul Schwab când spune că trebuie să ne gândim uh, la acest articol. Înțeleg și ce spune doamna Gebhardt, care spune că dacă nu facem o alegere în privința acestui articol, întreaga construcție a directivei se va aplica în mod diferit. Uh, Chiar dacă am multe rezerve în ceea ce privește armonizarea totală, trebuie să vă spun că mi-ar părea foarte rău să nu putem ajunge măcar la o aplicare minimă a acestei armonizări totale. Mai mulți dintre noi au optat pentru o armonizare totală orientată. Nu putem realiza o armonizare maximă la un nivel prea scăzut. Cred că ar fi imposibil și cred că nu trebuie în niciun caz să scădem nivelul de protecție al consumatorilor existent deja în anumite state membre. O armonizare totală nu ar oferi suficientă flexibilitate pe care o au anumite state în legislația națională. Să nu uităm că dacă armonizarea maximă este prea extinsă, riscăm ca în contextul aplicării tratatului de la Lisabona, prin care Parlamentul uh, a obținut un rol consolidat. Așadar, în acest context, nu sunt sigur că armonizarea totală permite implicarea parlamentelor naționale într-un grad mai mare. În ceea ce privește definițiile care apar uh, în primul capitol, vreau să vă atrag uh, atenția asupra definiției consumatorului. Aceasta este definită în mod foarte strict și mă întreb dacă n-ar fi bine să extindem puțin această definiție a consumatorului pentru a putea include consum, consumatorul mixt pentru uz personal și profesional pentru că în anumite domenii există persoane care cumpără produse informatice pentru a le folosi atât acasă cât și la locul de muncă. În legătură cu capitolul 2, privind informarea consumatorilor, vă mărturisesc că uh, mă aflu în uh, mare dificultate în privința aplicării armonizării maximale într-un domeniu atât de multisectorial cum reiese acesta din text. Să vă dau un exemplu simplu. Două mezerii de, din domeniul serviciilor, foarte clasice, frizerii pe de o parte și... Cela, j'ai fait exprès en prenant les homes pour personnes âgées de... Și îngrijitorii pentru persoanele în vârstă. Este vorba de servicii care țindesc persoane în situații dificile, în general. Cum putem uh, defini un cadru de informare identic pentru ambele sectoare și mai mult pentru toate sectoarele. Vă imaginați care ar fi dificultățile. În ceea ce privește capitolul 3, observațiile mele sunt similare. Articolele 9, 10 și 11 depind într-o anumită măsură de articolul 5 în ceea ce privește contractele la distanță și contractele uh, în afara instituțiilor în afara incintelor. Există țări, precum Germania și Franța, în care dispozițiile prevăzute în această directivă sunt mai puțin uh, protectoare pentru consumator decât regulile existente în aceste state la ora actuală. De aceea cred că trebuie să continuăm uh, să avem discuții pe aceste teme pentru a îmbunătăți textul. Cred că am putea totuși să aplicăm uh, armonizarea maximă articolelor care urmează articolului 11. În ceea ce privește termenul de ieșire din tranzacție, de exemplu, și așa mai departe, scutirile. Avem așadar încă multe de făcut. Uh, mă bucur că vom uh, aborda în special miezul problemei și aștept până răbdare să vedem și aplicările concrete ale acestei decizii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Roșfort, pentru contribuția dumneavoastră. Cred că ați rezumat lucrurile foarte elegant atunci când spuneați că noi încercăm uh, să realizăm uh, puține cu armonizare uh, maximă. Practic ați uh, subliniat astfel probleme în care ne confruntăm acum. Da, Turner va lua uh, cuvântul, știu că domnul Bilan, care se află aici, uh, va dori să ia cuvântul sau vă putea face la uh, sfârșit, apoi doamna Croasa Bill de asemenea va interveni. Însă vreau să vă aduc aminte că trebuie să începem audierea la patru și jumătate pentru că avem foarte mulți vorbitori care vor fi prezenți atunci. Nu vreau să vă reduc timpul de uh, discuție, însă vreau să vă spun că trebuie să respectăm uh, ora Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, raportorului pentru că uh, a venit astăzi uh, să discute cu noi. Cred că acest aspect este important. Cel de-al doilea aspect important este dorința de a coopera, pe care eu o apreciez. Cred că este un bun început pentru noi. În ceea ce privește capitolele 1, 2 și 3, cred că, într-un fel, acestea reprezintă partea cea mai ușoară, însă, pe de altă parte, ele presupun anumite dificultăți pentru că dau tonul pentru restul. Uh, nu voi uh, comenta în detaliu diversele articole ale propunerii astăzi, însă aș dori să uh, trag niște concluzii generale. Cred că este crucial uh, ca noi să continuăm să ne axăm pe contextul general, pe motive și pe bazele informației. În ansamblu, salutăm această directivă și uh, susținem scopul general care a fost menționat deja de antevorbitorii mei, și anume de a contribui la o funcționare uh, adecvată a pieței interne și de a obține un nivel adecvat uh, al protecției consumatorului. Toată lumea este de acord cu aceste obiective. Însă, de asemenea, credem că directiva uh, probabil încă nu a fost redactată așa cum trebuie. Trebuie să se integreze și considerentele noastre, ale Parlamentului, ale Comisiei noastre și ale uh, actorilor implicați, care adesea sunt ignorați. Cred uh, că uh, textul, prin urmare, poate fi îmbunătățit. În principiu, nu ne uh, opunem unei armonizări totale, însă ne preocupă introducerea unei armonizări totale, câtă vreme nu este clar care vor fi consecințele pentru consumatori și pentru statele membre. Nu există niciun fel de agenție, niciun fel de autoritate, niciun stat membru care să poată să ne ofere o evaluare exactă a consecințelor uh, de natură uh, juridică. Și aceasta este pentru noi o mare îngrijorare. E, de asemenea, o îngrijorare faptul că statele membre încă au probleme în a înțelege modul în care vor fi uh, afectate legislația națională și legislația de tip EASY. S-au făcut studii deja din partea Institutului Juridic al Universității din Innsbruck Deci s-a făcut un studiu pentru Comisia juri și uh, autorul studiului a conchis uh, următoarele. Armonizarea totală uh, propusă poate să uh, ducă în anumite state membre la o uh, situație paradox, uh, paradoxală în care uh, consumatorii uh, să fie dezavantajați până la urmă de prevederile acestei directive și acest lucru este unul de luat în considerare. Credem așadar că în anumite zone, de exemplu definițiile, uh, armonizarea totală ar putea avea sens și ar consolida uh, protecția consumatorului, reducând uh, ambiguitățile pentru mediul de afaceri și pentru um, mediul juridic. Însă cred că e important în ceea ce privește armonizarea totală să continuăm să punem întrebări, să continuăm să ne axăm pe uh, consecințele juridice pentru statele membre înainte să uh, continuăm acest demers. Mai mult uh, aș dori să mă refer și la contextul general, la motivele care ne-au condus pe această directivă. Vorbim despre uh, comerțul transfrontalier care sporește uh, tot mai mult, și mai mult decât atât, uh, ni se demonstrează faptul că lipsa armonizării nu este un factor uh, foarte deranjant. Eurobarometrul din 2008 indică că 71% dintre companii afirmă că o armonizare sporită nu va avea influență sau avea, va avea o influență redusă asupra vânzărilor transfrontaliere. Deci nu există dovezi legate de modul în care directiva sporește încrederea consumatorilor și stimulează uh, comerțul transfrontalier. Conținutul directivei se pare că este bazat doar pe presupuneri și pe o supraevaluare uh, a anumitor chestiuni juridice legate de comerțul transfrontalier. De asemenea, barierele lingvistice ar trebui să se bucure de atenția noastră în continuare. Nu avem mult timp la dispoziție, prin urmare aș rezuma câteva dintre concluzii. Evident, uh, recunoaștem necesitatea uh, de a avea legi uh, pentru protecția consumatorului adecvate, însă suntem sceptici în ceea ce privește abordarea Comisiei. Pe scurt, Aș dori să mă refer la patru aspecte importante. Directiva nu este pregătită așa cum trebuie, ne lipsesc informații legate de impactul său. Uh, mai mult, uh, cât privește strategia uh, pentru armonizare totală, trebuie să înțelegem clar că drepturile consumatorilor nu trebuie reduse în urma acestei directive. Mai mult, credem că nu se va ajunge la o sporire a comerțului transfrontalier în urma armonizării totale, cum spuneam deja. Și în al patrulea rând, din aceste motive nu recomandăm uh, continuarea uh, procesului în detaliu, câtă vreme nu avem aceste informații. Prin urmare, comisia noastră trebuie să uh, ceară o bază informată pe care să se bazeze această lege. Deci, cred că n-ar fi bine să continuăm câtă vreme nu știm pe ce ne bazăm. Și câtă vreme nu cunoaștem consecințele. Prin urmare, fac apel la toată lumea să solicite în continuare uh, aceste informații pentru a putea obține o bază bună pe care să um, uh, construim această lege. Mulțumim! Mulțumim foarte mult pentru această abordare clară și strategică. Aș dori să fac un comentariu în numele Comisiei. Evident, uh, din moment ce vom uh, uh, traversa acest proces um, și ne-am început activitatea cu șase luni înainte de alegeri, uh, e bine, există foarte multe uh, informații, foarte multe date, secretariatul le deține. Uh, prin urmare, nu dorim să producem încă o dată ceea ce s-a produs, dar bănuiesc că, că raportorul va continua să acționeze în direcția pe care ați sugerat-o. Domnul, Trans, domnul Transtrafilitis are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule uh, președinte. Nu avem uh, o poziție bună vis a -vis de uh, tot ce s-a afirmat acum. Vom lua în considerare toate observațiile. În decursul acestei prime intervenții aș dori să mă refer la primele capitole, așa cum a insistat și uh, raportorul și a dori să insiste asupra elementelor asupra cărora există divergențe. În ceea ce privește primul capitol, care se leagă de definiții și de domeniul de aplicare, ei bine, aș dori să mă refer la trei puncte. Avem impresia că o armonizare totală uh, până la urmă ar duce la o reducere a drepturilor consumatorului și ea uh, n-ar lăsa statele membre să ia măsurile uh, care ar fi uh, adaptate caracteristicilor naționale. În ceea ce privește cel de-al treilea capitol, practic s-ar reduce drepturile consumatorului în toate statele membre. Există un studiu al Comisiei care vizează toate statele membre și eu aș dori să spun că prin aplicarea acestei armonizări totale, uh, Cu siguranță, uh, întreprinderile vor reduce povara administrativă, vor beneficia de această reducere și va exista până la urmă și o reducere a costurilor pentru consumatori. În capitolul 2, care vizează informații pentru consumatori, pe noi ne preocupă informațiile ce vizează prețurile. Noi credem că consumatorii trebuie să cunoască prețul, precum și taxele suplimentare în fiecare caz. Deci acestea ar trebui cunoscute în manieră detaliată în absolut toate cazurile, pentru ca consumatorii producătorii să ajungă la un preț uh, final. În ceea ce privește capitolul 3, uh, cât privește uh, perioada de retragere pentru contractele la distanță și pentru contractele semnate în afara sediului comercial, e bine, noi ne aflăm acum la punctul 4 care vizează aceste informații și apoi demersurile administrative, birocratice, uh, legate de dreptul de uh, retragere. Apoi, la articolul 12, bine, noi credem că această perioadă, de până la livrarea bunului, uh, nu trebuie să cuprindă termenul de retragere. Cu alte cuvinte, retragerea ar trebui să fie socotită din momentul în care se primește bunul, nu din momentul în care se comandă bunul. Avem de asemenea impresia că în ceea ce privește conținutul acestei directive, el nu este conform titlului acesteia. Drepturile consumatorului sunt limitate în măsura în care uh, acestea nu afectează activitatea întreprinderilor. Noi uh, credem că Comisia Europeană trebuie să garanteze uh, protecția ridicată a consumatorului. Prin urmare, suntem de acord cu această precizare. Mulțumim! Mulțumim și noi foarte mult. Și acum doamna Crațerbil are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu împărtășesc uh, anumite îngrijorări uh, exprimate de colegii noștri și mai ales de domnul Schwab, uh, domnul raportor. Uh, Însă, în același timp, în ceea ce privește armonizarea totală, aș dori să vă spun că trebuie să păstrăm uh, această idee. Haideți să nu coborâm standardele. Trebuie să îndeplinim uh, scopul cel mai înalt uh, și anume armonizare totală. Însă să luăm totul pas cu pas și să tratăm fiecare problemă în momentul în care ea apare cu o abordare realistă. Să nu uităm că armonizarea sporește concurența și facilitează comerțul, deschide acest comerț și Uh, uh, oferă mai multă transparență. Deci este o uh, situație de tip win-win. În ceea ce privește micile companii din Europa, uh, mie mi se pare uh, clar că trebuie să abordăm incertitudinea uh, consumatorilor, trebuie să consolidăm încrederea, cum spunea și colegul meu, însă o putem face doar prin claritate. E evident uh, pentru mine, care reprezintă o companie mică din Europa și pentru alte companii mici, uh, că fragmentarea legislației reprezintă o povară administrativă, reprezintă un cost. Aș dori să spun ceva colegul nostru danez. Îi împărtășesc opinia, însă pot să vă spun că în Suedia există standarde înalte ale uh, protecției consumatorului uh, în uh, Suedia, în anumite domenii și suntem gata să renunțăm la anumite standarde pentru că noi considerăm că armonizarea totală aduce beneficii consumatorului și dacă avem legislație uniformă la nivelul Uniunii Europene, vom putea să derulăm o campanie de sensibilizare europeană care să spună atât mediului de afaceri cât și consumatorilor consumatorul care sunt avantajele acestei uh, directive. Da, avem nevoie de mai mult timp, de mai multe informații, însă suntem aici pentru a veni cu rezultate și asta nu peste 2 uh, ani, sper. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, pentru aceste contribuții minunate, care cu siguranță îl vor ajuta pe domnul raportor. Acum voi invita pe Jackie Miner din partea comisiei să facă câteva comentarii. Nu avem foarte mult timp acum la dispoziție, cu siguranță vom avea și alte ocazii de a discuta. Doriți să uh, interveniți. Vom mai da cuvântul unui coleg după aceea și apoi domnului uh, Schwab pentru a ne prezenta concluziile sale. Comisia. Mulțumesc, uh, domnule președinte, voi încerca să fiu cât se poate de succintă. Aș dori să fac câteva comentarii uh, preliminari. Nu vreau să repet punctele pe care le-am menționat data trecută, însă sunt de acord uh, cu ultimul vorbitor, doamna Corața. Și anume că, după părerea noastră, armonizarea totală reprezintă o situație de tip win-win. Având în vedere care sunt obiectivele acestei uh, directive, obiective care au fost uh, rezumate clar de domnul Rochefort, credem că uh, armonizarea totală reprezintă singura abordare care aduce beneficii atât consumatorilor cât și întreprinderilor. Întreprinderile vor primi un singur set de norme după care să lucreze peste tot în Europa și asta garantează consumatorilor că uh, se vor bucura de același nivel de protecție oriunde s-ar uh, afla, oriunde ar face cumpărături într-un magazin uh, real sau într-un magazin virtual. Citatul amintit de doamna Turner din partea domnului profesor Shorten Knox cu siguranță susține ideea armonizării uh, maxime, dar mi se pare că uh, citatul a fost scos din context pentru că s-a făcut o trimitere care se lega, la, uh, se lega de uh, o armonizare uh, exhaustivă și nu una țintită așa cum propune Comisia. Există aici uh, o chestiune legată de problema unei reduceri a nivelului de protecție. Evident, s-a discutat această problemă de către toate părțile uh, implicate uh, înainte și după ce a fost înaintată această propunere. După cum știe toată lumea, uh, noi suntem obligați de tratat să asigurăm un nivel înalt de protecție. Și noi ne păstrăm opinia conform căreia nivelul de protecție din Uniunea Europeană în întregimea sa va fi ridicat conform acestei propuneri. În același timp, este adevărat și faptul că efectul unei armonizări totale este că unele state membre uh, vor trebui să-și modifice anumite uh, părți ale uh, legislației care vizează consumatorii. Însă, uh, per ansamblu, credem că uh, nivelul uh, pentru toate cele 27 de state membre va fi ridicat. Cum a mai afirmat uh, și doamna comisar, uh, ultima dată chiar în fața acestei comisii, uh, vom uh, vedea cum ar putea fi modificat acest nivel uh, al protecției față de ceea ce se află actualmente în propunere pentru a ajunge la un nivel mai adecvat. În ceea ce privește complexitatea, e bine, cred că nu putem nega faptul că această propunere este una complexă. Însă, cred că, de asemenea, ar fi corect să spunem că este o propunere care a trecut uh, printr-un uh, proces uh, exhaustiv uh, de consultări și s-a făcut și o evaluare de impact extrem de detaliată. Din momentul în care această propunere a fost înaintată, ea a făcut obiectul unor explicații îndelungi ale uh, Comisiei. În ceea ce privește impactul său de reglementare, adică măsura în care uh, această directivă va avea un impact asupra legilor existente în statele membre, ei bine, am uh, elaborat un tabel pentru această comisie și aici putem vedea clar ce vor trebui să evalueze statele membre însele în cadrul procesului de implementare. Putem lua în considerare directiva privind serviciile, și pot să vă spun că și în acest caz Comisia a făcut eforturi pentru a uh, face aceste evaluări legate de schimbările care ar putea fi necesare vis-a-vis -vis de legislația uh, națională uh, în urma unui acord obținut în uh, Consiliu. Am făcut un uh, efort astfel pentru a recunoaște importanța acestei propuneri și complexitatea sa. Cât privește stimularea comerțului transfrontalier și aici din păcate, am o opinie diferită uh, față de cea a parlamentarului care s-a referit la acest subiect. Există un studiu uh, european din 2008 care a fost menționat și, e bine, noi putem uh, accepta faptul că există 27 de regimuri naționale diferite care se aplică uh, comerțului uh, transfrontalier, însă aceasta nu este singura barieră în calea acestui tip de comerț. Evident, uh, cultura și limba reprezintă și ele bariere. Însă, dacă putem influența uh, puțin uh, situația ca legislatori și reglementatori, ei bine, noi considerăm că fragmentarea reprezintă Uh, principal obstacol pentru comercianții care altfel uh, ar uh, vinde produse unor locuitori ale altor state, al unor alte state membre. Din comercianții care în 2008 nu aveau afaceri transfrontaliere, ceea ce reprezintă 75% dintre uh, afaceri, deci jumătate din aceștia uh, au afirmat că ar trece la comerțul transfrontalier dacă regulile i-ar încuraja. Și credem uh, că uh, dacă am ajunge la armonizarea uh, legislației, am putea să încurajăm să treacă la acțiune. Din acest studiu aflăm că mai mult de 6 din 10 tranzacții transfrontaliere au eșuat pentru că pur și simplu întreprinderile nu uh, vând produse la nivel uh, transfrontalier. Practic, noi oferim ocazia întreprinderilor de a-și extinde afacerile, de a-și înmulți numărul clienților și există și beneficii foarte mari pentru uh, consumatori, pentru că același studiu a arătat că în multe cazuri, chiar dacă există uh, taxe suplimentare pentru livrare, e mai ușor uh, să, cumpere, să se cumpere anumite bunuri la nivel transfrontalier pentru că uh, consumatorii astfel ar putea face chiar economii. În ceea ce privește comentariile mai specifice uh, amintite de raportor și de ceilalți membri ai Parlamentului, uh, aș dori să vă menționez că există deja foarte multe activități care se desfășoară în domeniu. Apoi, în ceea ce privește implicarea serviciilor, uh, ei bine, nu vorbim despre lucruri noi, serviciile deja sunt uh, incluse în uh, directiva privind uh, vânzarea la distanță și vânzarea în afara sediului comercial, deci reprezintă o consolidare a achiului pentru consumatori. Sunt și anumite cazuri care au fost prezentate în fața Curții Europene de Justiție, mai ales în domeniul turismului, tranzacții transfrontaliere în acest domeniu, și cred că dacă ar trebui să retragem serviciile în întregime, atunci am submina impactul acestei propuneri. Cât privește definiția produsului de la articolul 2, alineatul 12, din nou este aceeași cu definiția consumatorului din uh, directiva privind practicile comerciale neloiale, deci este o definiție existentă deja în acquis. Cât privește licitațiile la care s-au referit mai mulți uh, membri ai Parlamentului, e bine, uh, acest domeniu este unul dificil. Știu că statele membre au păreri diferite vis-a-vis de ceea ce este corect și ceea ce este incorrect, vis a -vis de persoanele care ar trebui protejate. De exemplu, dacă ar trebui să protejăm consumatorii care câștigă o licitație sau uh, consumatorii care nu câștigă licitația și care sunt prejudiciați. Uh, dacă um, cel care a câștigat licitația se retrage. Evident, e o decizie dificilă, uh, dar uh, suntem gata să discutăm cu dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Cu privire la informații, cred că e greu să fie uh, cantitatea cea bună. Întotdeauna am spus că prea multă informație dăunează. Să vedem cât, cum este bine. Am luat notă de um, remarcile raportorului cu privire la um, ziarele vândute. Apoi, uh, Zavi va vorbi despre o chestiune complicată. Dreptul la retragere. Când începe să treacă timpul? Uh, aceasta apare în directiva timeshare. Cred că tradiția germană și uh, austriacă, în lipsa informației uh, cu privire la dreptul la uh, retragere, timpul nu este împotriva, nu este în dauna, dauna uh, consumatorului. Nu este opțiunea pe care o alegem în această propunere și nu este adoptată în um, Uh, directiva timeshare. Articolul 13 creează un echilibru între dreptor, dreptul celor două părți și are avantajul creării un, unei grad mai înalt de siguranță juridică. Articolul 13 se referă doar la dreptul de uh, retragere, dar nu și la alte uh, despăgubiri. celelalte elemente. Definiția consumatorului se extinde și la bunuri mixe. Iată, din nou, ne bazăm pe practicile existente și anume că ar trebui să fie scopul principal care eh, determină acest lucru și considerăm că acesta stabilește un echilibru corect uh, cu privire la părțile contractante între um, consumatori și uh, domeniu. Apoi, ca răspuns la domnul Tantafiliu, uh, întrebarea legată de retragere și când începe perioada aceasta. Cred că există o Uh, diferență între contractele la uh, fața locului și cele uh, la distanță. La cele la distanță, 14 zile după semnarea contractului, deci comenzii, în cazul acesta, consumatorul are ocazia să vadă ce cumpără, să analizeze, dar apare presiunea poate, uh, în cazul în care vine la fața locului, la casă, la distanță, uh, timpul începe să se scurgă doar după ce uh, intră în posesia consumatorului final, clientului. Mă voi opri aici și, Zapi, o să rog frumos să răspundă la serviciile financiare. Jackie, îmi cer scuze spune domnul președinte. Cred că nu mai avem timp. Mai avem încă un punct de discutat. Deci, regret. Vă rog frumos, puteți să trimiteți comentariile în scris lui Andreas Schwab. Uh, vom uh, avea încă o sesiune completă după aceasta. Nu ne mai doriți să mai spuneți ceva sau putem să ne adresăm raportorului? Bun. Ne bucurăm că este și Consiliul aici. Uh, îl rugăm pe raportor să conchidă foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu succint. În primul rând, mulțumesc raportorului fictiv, Comisiei Consiliului pentru uh, contribuția. Am senzația că acest dosar uh, este doar între raportor și raportorul din umbră și ceilalți eh, sunt doar invitați. Mă bucur că nimeni nu s-a eh, pronunțat foarte clar în, de o parte sau de cealaltă. Cum că lucrurile ar fi într-un fel sau altul foarte clar uh, diferit. Critica este constructivă, ar trebui să vedem care este cea mai bună soluție pentru uh, consumatorii din cele 27 de țări europene. Ă, criticile aduse armonizării concrete sunt foarte justificate, dar nu cred că putem analiza toate ă, punctele. S-ar putea să se vadă că armonizarea completă preconizată de către comisie să fie în principiu nu foarte corectă din anumite puncte de vedere. Deci să ducă și la situații în care să apară interacțiuni între ce există la nivel național și ce e la nivel european, cu constatarea imposibilității realizării acestui lucru. De aceea cred că ar trebui să rediscutăm pentru a ajunge la rezultate uh, viabile și eu apăr foarte mult piața internă și sper că cu această uh, directivă o vom ajuta piața internă. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumim uh, domnului Schwab pentru raport și tuturor celor care au intervenit. Ah, vom uh, lucra în viitor pe uh, îmbunătățirile legislative. Abia așteptăm uh, audierile cu um, Asamblea Națională, cu adunarea națională franceză îmi cer scuze încă o dată comisiei pentru faptul că nu am acordat uh, timpul um, dorit, dar nu dispunem de suficient timp. Mai avem foarte puțin pentru punctul următor. Există anumite um, suprapuneri, putem să mai obținem informații și cu alte ocazii. Vă propun acum să trecem la raportul uh, legat de uh, Uh, tabloul de bord al uh, pieței uh, consumatorilor. Mm, ne bucurăm că sunteți aici, dar um, vă rog să fiți foarte succint. Din punct de vedere al raportorilor din umbră, domnul Roșfor și cu mine suntem singurii raportori din umbră, propun, dacă este de acord și domnului Roșfor, să prezentați subiectul, idei generale, uh, programul și propun ca pe 2 decembrie, la următoarea noastră întâlnire, să stabilim o moment de discuție mai detaliată, pentru că trebuie să începem audierile uh, pe calificări profesionale la timp. Și dacă domnul Meier mai dorește să facă comentarii, dar acum vă dăm cuvântul dumneavoastră, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte. În această comisie avem mm, ideea că uh, consumatorii din Uniunea Europeană au un rol foarte important, uh, iar uh, aceștia, consumatorii zilnic, trebuie împreună cu uh, nevoile lor să fie preocuparea noastră principală. Trebuie să găsim metode și instrumente de întărire a drepturilor și uh, posibilităților consumatorilor. Deocamdată se consideră că consumatorii nu se bucură de toate uh, avantajele de care ar trebui să se bucure în cadrul pieței unice. Comisia împreună cu Parlamentul au decis e, producerea unui fel de tabel de bord sau tabel de marcaj anual pentru a măsura uh, gradul de satisfacere a uh, consumatorilor. Acest lucru, pentru prima oară, uh, a avut loc în urmă cu un an. Prima oară am adoptat o poziție în care am vorbit despre probleme, despre indicatori de prețuri prețul este unul doar dintre uh, factori, dintre parametri, nu este unicul. Și pe 28 ianuarie 2009, Comisia a elaborat o a doua versiune a acestui tabel de marcaj și am analizat uh, potrivit aceluiași set de criterii ca și prima dată și anume prețuri, um, plângeri, nivel de siguranță, securitate și așa mai departe. Rezultatele cele mai interesante au fost că, în mare, consumatorii sunt mai puțin mulțumiți de servicii decât de bunuri. Problema Uh, majoră este energia, transporturi și uh, bănci, deci serviciile din aceste domenii. Iar tabelele de uh, marcaj arată că creșterea de prețuri sunt mai scăzute decât în anum, nu este singurul indicator, mai există și alte posibilități. Se pot schimba um, piața este se, se schimbă uh, mai mult și are tendința să schimbe furnizorul în cazul în care uh, clientul final nu este mulțumit. Apoi, mm, comerțul e, e, electronic transfrontalier nu este întotdeauna mulțumitor. În 2008, două doar uh, 7% uh, au uh, cumpărat pe internet. Uh, este vorba, deci, de un uh, produs încă la început. Avem nevoie de multă răbdare. Trebuie să nu uităm acest lucru în momentul în care stabilim un tabel, tablou de bord. Uh, nu despunem de suficiente date legate de uh, nivelul de calitate. Unii, unele state membre încă uh, compilează informațiile. Nu avem suficiente metode de comunicare cu publicul larg. Este un lucru pe care am dorit să îl um, realizăm. Asta am spus data trecută, o mai bună informare a consumatorului. S-a schimbat și titlul raportului. Am spus acest lucru. Lucrăm cu propunerea Comisiei referitoare la revizuirea cadrului legal uh, referitoare la consumator, pe, în raportul nostru de tablou de bord, cu posibilitatea de a mări domeniul de aplicare, totuși păstrând ca axă principală uh, tabloul de bord al pieței. Cred că ar trebui să vedem și aplicarea uh, regulamentului uh, pe protecția consumatorului în momentul în care ne lărgim domeniul de aplicare. Aștept uh, să cooperăm cu raportorii din umbră și cu ceilalți colegi și abia aștept să continuăm discuțiile pe 2 decembrie. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune domnul uh, președinte. Cred că pe 1 decembrie ar fi mai bine și sper că veți fi disponibilă pentru discuții. În orice caz găsim un moment prielnic 1 sau 2 decembrie. Acum, dacă domnul Roșfort este de acord, uh, mai doriți uh, să mai comentați din partea serviciilor? Din partea comisiei, uh, mulțumim, suntem bucurați bucuroși de uh, raport. Există o problemă de interes uh, și monitorizarea pieței este un uh, punct important în ghidul director Barroso. Deci canalul 27 este pentru limba germană, spune domnul președinte. cum spuneam, spune Comisia, ne bucurăm de raportul pe acest subiect. Dacă analizăm uh, ghidul și strategia pentru viitoarea uh, comisie, e clar că monitorizarea pieței va juca un rol important în modul în care va lucra comisia viitoare, mai ales uh, din punct de vedere al sistematizării și integrării sunt multe implicații în text de a înțelegere monitorizării și uh, perspectiva consumatorului. Dacă dorim ca consumatorul să-și aibă locul în subiectul pieței interne, în cazul acesta tablul, tabloul de bord este foarte important. Ca, cum a spus și raportorul, la început uh, de la început s-au făcut multe progrese între ediția 1 și 2, iar în versiunile mai recente sperăm să um, evoluăm. Și la momente ulterioare pot să vă uh, detaliez uh, care vor fi uh, punctele din viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim comisiei, spune domnul președinte, câteva puncte s-a propus uh, lărgirea domeniului de aplicare pentru a cuprinde și uh, punctele comisiei. Uh, mi se pare absolut logic. În al doilea rând, pentru cei care n-au văzut, iată un document, uh, documentul despre care vorbim, cu toții ar trebui să îl aveți deja. Uh, există de asemenea rezultate, uh, rezumate în toate limbile, ce scuze, Așa că uh, vă recomand să uh, îl citiți. Pentru cei care nu l-au văzut, raportorii din umbră și doamna Head va, vor lucra mai în detaliu data viitoare pe acest subiect. Acum, doamnă, doamnelor și domnilor, pe scurt uh, o să vă propun câteva minute scurte până la audierile care vor începe la patru și jumătate. Vă rog să ne ocupăm locurile, vor fi și prezentări, așa că vă rog frumos încă câteva minute să ne rearanjăm și să putem începe audierile. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Um, yeah, I'll check all of that. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous... Domnilor și domnilor, bună seara! Trebuie să începem pentru că mai avem fix două ore și programul nostru de azi este foarte încărcat. Vă salut pe toți, uh, dragi colegi, uh, îi salut și pe experți și pe reprezentanții Comisiei Europene și pe reprezentanții grupurilor uh, politice cărora le mulțumesc pentru că au permis uh, formarea unui uh, grup de lucru. Vreau să vă prezint scuzele doamnei Comi, doamnei vicepreședinte, care a trebuit să participe la lucrările PPE-ului. Acest grup de lucru a fost însărcinat de către coordonatori, așteptând numirea ulterioară a coordonatorilor, cu coordonarea activităților privind punerea în aplicare a directivei din 2005. Această directivă este una fundamentală nu doar pentru piața internă, pentru libertatea de circulație, libertatea serviciilor și libertatea persoanelor, ci și pentru viitorii profesioniști din generațiile care urmează să se formeze. Este așadar vorba de un subiect fundamental și sesiunea noastră de azi ar putea să fie considerată o primă reflexie în acest uh, domeniu de importanță fundamentală. Obiectivul acestei directive este clarificarea și simplificarea regulilor pentru facilitarea liberei circulații a profesioniștilor calificați în cadrul Uniunii Europene. Un uh, studiu al Uniunii Europene, publicat recent, a subliniat nu doar întârzierile considerabile înregistrate de toate statele membre în transpunerea acestei uh, directive, ci și uh, numeroasele probleme de natură practică ce s-au condurat la aplicarea acestei directive. Recent am discutat cu o doamnă care mi-a spus că și la nivelul informațiilor care există pe uh, site-urile web ale statelor membre, informațiile sunt nu doar diferente, diferite, ci de multe ori contradictorii. Așadar, subiectul de azi este foarte important. Noi uh, nu dorim să întârziem în a aborda cu, uh, în mare detaliu această problemă și am uh, invitat mai mulți experți în modul de funcționare al cadrului legal actual. Așteptăm de la acești experți să ne furnizeze clarificări în legătură cu funcționarea practică a acestei legislații, în special identificând dacă există în continuare obstacole în calea liberei circulații și dacă s-au creat cumva obstacole noi prin transpunerea diferită a acestei directive. Așadar, doresc să le mulțumesc în mod deosebit celor șase experți care sunt alături de noi astăzi și care au decis să accepte să participe la această audiere. Vă voi ruga în mod special să nu depășiți, dacă se poate, termenul, uh, timpul de vorbire alocat de 10 minute fiecăruia dintre dumneavoastră. Voi da pe rând cuvântul uh, celor șase experți, domnului Lucia Mestre, coordonatoare din Portugalia, domnul Paul Filip de la Consiliul General Medicilor din Regatul Unit. E vorba de un reprezentant al autorității care uh, gestionează procesul de recunoaștere al personalului medical din Regatul Unit și care a venit împreună cu o delegație, îmi cer scuze pentru accentul uh, cu care vă cez numele, doamna Rosemary McAllister Smith, care este de la Consiliul pentru uh, Excelența în materie de sănătate, un reprezentant al aceleași Consiliu, în, ex, în relații externe, un reprezentant pentru comunicații și doamna Juber uh, și doamna Anna Holland. Domnule Filip, vă mulțumim pentru că ați adus cu dumneavoastră această delegație. Sper să vă întâlnim și cu alte ocazii. Domnul Arno Melzler de la Asociația Federală Germană pentru Profesiile Liberale, care ne va vorbi despre experiența membrilor săi în, cu această directivă. Apoi domnul um, Philip Waters, secretarul general al Federației Europene a Asociațiilor Naționale ale Inginerilor, care ne va vorbi despre experiențele inginerilor în diferitele statele membre în ceea ce privește recunoașterea reciprocă. Apoi domnul Michel de Blust, de la grupul um, sindicatelor naționale a agențiilor de turism, care ne va vorbi despre experiențele sale în domeniul turismului european și apoi domnul Jens Bjornavold, îmi cer scuze dacă nu am pronunțat corect numele dumneavoastră, de la Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, care ne va prezenta pe scurt cadrul european al certificării în domeniul educației și a formării continue. Voi uh, începe prin a da cuvântul doamnei uh, Lucia Mestră, coordonatoare națională din Portugalia. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc uh, foarte mult, doamnă vicepreședinte. Por esta comissão, cumprimentar as Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru că m-ați invitat să mă adresez dumneavoastră în această după-amiază. Doresc să îi felicit pe deputații europeni pentru această inițiativă. Colegii mei vor vorbi despre directivă. Experiența mea în acest domeniu uh, durează, este acumulată în cursul ultimelor 15 ani vă pot spune multe despre implementarea acestei directive și a altor directive din sistem. Vă pot spune câte ceva și despre efectul acestei directive în Portugalia. Pentru început, pot să vă spun că am implementat această directivă printr-un singur act normativ, o lege unică, și am inclus uh, în aceasta toate profesiunile. E vorba de o recunoaștere automată în cadrul sistemului. E vorba de 15 directive, 3 din sistemul general și 12 cu recunoaștere automată. După cum am spus, în Portugalia acestea, acestea au fost transpuse într-un singur act normativ, în martie 99. Acum uh, facem consolidarea acelui act normativ și simplificarea lui. que 30. Uh, După cum am spus, uh, am reunit toate aceste directive într-un singur act normativ. Avem 35 de autorități competente în Portugalia, de la 9 ministere diferite și avem 135 de profesii reglementate. din acesta nu face parte și profesia medicală. Acest act normativ a permis simplificarea cadrului legal. Pentru că cetățenii și autoritățile competente pot să găsească acum toate informațiile necesare în acest act unic. Toate termenele limită, toate documentele necesare sunt cuprinse într-o singură lege lucru care a permis o cooperare uh, mai ușoară între autoritățile competente, lucru care înainte nu era posibil. Pentru că nu exista recunoaștere automată, se discutau toate aceste chestiuni în cadrul uh, a multe comisii. Eu am fost coordonator pentru a doua directivă privind sistemul general, cât și pentru a treia directivă, cât și pentru aceasta pe care o discutăm acum. După cum am spus, am reușit să includem într-o singură lege toate aceste directive. Acest lucru a fost posibil pentru că la început am vorbit despre recunoașterea calificărilor profesionale camerele profesionale, de exemplu cele ale uh, surorilor medicale și a doctorilor, puteau folosi acest, uh, acest act pentru diferite măsuri. Se puteau aplica măsuri compensatorii și astfel aceste bune practici au devenit tot mai transparente bunele practici pot să fie transferate între autorități competente și între state membre. Comisia Europeană și uh, Direcția Generală pentru Piață Internă au uh, creat o platformă electronică utilizată pentru tot mai multe profesii. Această platformă a simplificat recunoașterea calificărilor profesionale. Să spunem că o autoritate competentă portugheză dorește să adreseze întrebări unei alte autorități competente în legătură cu o procedură unei autorități competente dintr-un alt stat membru. Această platformă electronică poată fi folosită pentru astfel de procese. Acest gen de comunicare nu era posibil înainte. V-am spus că e vorba de consolidare, de simplificare, transparență, de schimb de bune practici între statele membre și între statele membre. De asemenea, există și puncte de contact care trebuie să fie create, iar acesta este un punct deosebit de important al directivei. În Portugalia acest act a fost publicat nu doar în limba portugheză, ci și în limba engleză. Există acolo o trimitere la directiva privind recunoașterea calificărilor, e vorba și de codul de uh, conduită folosit între autoritățile competente. Toate aceste lucruri au fost stabilite în cadrul grupului de uh, coordonatori și astfel am putut să identificăm bunele practici. Și am uh, putut spune care sunt practicile pe care nu le putem accepta. În anumit caz poate fi prezentat rețelei, de exemplu, se pot adresa întrebări Comisiei Europene în legătură cu practicile inadecvate Așadar, vom vorbi despre un cod uh, de conduită, un cod de bune practici și de identificarea documentelor, astfel încât cetățenii statelor membre să știe care sunt documentele relevante pentru uh, problema în care îi interesează. Astfel, uh, avem capacitatea de a implementa specificitățile naționale, pentru că fiecare stat membru are specificitățile sale întâi identificarea acestor uh, chestiuni, cetățenii uh, conștientizează unde există punctele slabe, unde există probleme și pot găsi soluții. Pe site-ul Comisiei există, de asemenea, informații la dispoziția utilizatorilor. Există și o secțiune de întrebări și răspunsuri. Acest lucru este foarte important nu doar uh, din prisma autorităților competente, ci și pentru uh, lucrătorii uh, detașați sau lucrătorii care lucrează într-un alt stat membru. Sistemul de recunoaștere cuprinde și uh, detalii despre servicii lucruri cuprinse în directiva privind serviciile și despre extinderea proiectului IMI către alte profesii. 10 minute nu sunt suficiente pentru uh, epuizarea acestui subiect extrem de vast, dar vreau să fac câteva propuneri pe care sper să le adoptați și care sper că vor duce la eliminarea anumitor obstacole. Cred că este foarte important pentru recunoașterea profesională și pentru rețeaua vamală și rețeaua EURES din păcate, nimeni nu prea știe care sunt punctele de contact și nimeni nu prea știe care este situația cu această rețea. Se poate vedea prin consultarea sistemului că există posturi vacante, însă procedurile nu sunt foarte transparente, nu sunt foarte clare. Cetățenii de multe ori nu știu care sunt termenele limită pentru depunerea candidaturilor. Adesea e vorba de 3 sau 4 luni. în multe situații e vorba și de acordarea anumitor compensări, anumitor despăgubiri. Și în astfel de cazuri, cred că platforma EURES trebuie să fie extinsă și trebuie să fie create platforme noi. În ceea ce privește eliminarea obstacolelor, de exemplu, compensările, despăgubirile acestea reprezintă un mic obstacol în sine. Accesul uh, rapid la piața de lucru poate fi uh, blocat de astfel de obstacole. Trebuie să existe o rețea foarte eficientă de puncte de contact, trebuie să aibă loc ședințe, întruniri frecvente și nu doar la Bruxelles. Și de ce nu uh, s-ar ține întruniri și în uh, țările care dețin președinția rotativă a Consiliului. Punctele de contact și autoritățile competente ar putea să fie invitate pentru a discuta aceste chestiuni, pentru că discuțiile la Bruxelles au o anumită natură, însă situația este cu totul alta dacă punctele de contact trimit uh, aceste informații autorităților din țară. Cred de asemenea că trebuie să se organizeze seminarii. În ceea ce privește punctele 5 și 6, coordonarea directivei trebuie să permită actualizarea permanentă a bazei de date. Dacă aș avea mai mult timp, aș putea vorbi despre baza de date a profesiunilor uh, reglementate. Sunt multe astfel de profesii. E vorba de 800. Prin această bază de date, cetățenii pot afla care este autoritatea competentă care să îi se adreseze. Apoi există și cadrul european al calificărilor, a avut loc uh, o schimbare a paradigmei. Trebuie așadar să ne asigurăm că directiva poate fi implementată într-un mod simplificat. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că propunerile mele au contribuit uh, în mod pozitiv la discuțiile dumneavoastră, la dezbatere vais y arriver. Merci, madame, pour vos remarques et vos propositions. Je vais tout de suite... Mulțumim, doamnă, pentru această poziție. Dăm în curând cuvântul domnului Paul Filip din partea Consiliului uh, Medicilor din uh, Regatul Unit. Dumneavoastră gestionați procesul de recunoaștere pentru personalul medical în Regatul uh, Unit. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a mă adresa dumneavoastră. Eu mă numesc uh, Paul Philip și sunt uh, director general uh, al Consiliului Medicilor din Regatul Unit, care reglementează activitatea medicilor din Regatul Unit. Noi nu reprezentăm o organizație profesională de membri, noi nu reprezentăm uh, medici, ci dorim să ne asigurăm uh, că medicii sunt protejați și că standardele uh, medicale sunt respectate și consolidate. Avem câteva funcții principale. În primul rând, noi supraveghem um, educația medicală, apoi înregistrăm persoanele care au devenit medici în Regatul Unit, apoi ne asigurăm că se respectă respectă standardele uh, profesionale de către personalul medical și uh, probabil în ultimul, uh, ultimul punct, dar nu în ultimul rând, ne asigurăm că există un anume respect pentru siguranța uh, pacienților. Avem înregistrat 230.000 de medici uh, care uh, sunt medici uh, uh, instruiți în uh, spațiul economic european. Se pare că Regatul Unit importă medici, nu îi exportă și din acești 230.000 de medici, majoritatea s-au format în afara Regatului Unit, în spațiul economic european. Noi uh, lucrăm uh, în parteneriat uh, cu anumite organizații și aș dori să menționez doar două. Prima este Alianța Reglementatorilor de Sănătate din Europa și apoi Asociația Medicilor care lucrează la nivel transfrontalier schimbăm informații cu aceste organizații pentru a proteja publicul din statele membre. Noi cooperăm foarte bine și în ceea ce privește Uh, scopurile noastre, noi credem că uh, s-au făcut deja progrese. Cu toate acestea, cât privește directiva ca atare, noi susținem principiul liberei circulații, însă există anumite puncte sau anumite tensiuni legate de siguranța pacienților. Așa cum arată acum, directiva se axează pe libera circulație a medicilor uh, și nu există prea multe impedimente astăzi uh, atunci când medicii doresc să se uh, miște dintr-un stat în altul. Cât privește siguranța pacienților, medicii uh, pot să exploateze aceste drepturi de liberă circulație. Există un anume risc, o anume tensiune între libera circulație și asigurarea unei îngrijiri medicale adecvate pentru pacienții din statele membre. Medicii sunt încurajați să se miște dintr-un stat în altul, uh, însă ceea ce reprezintă siguranța pacienților într-un stat membru poate reprezenta un risc pentru siguranța pacienților într-un alt uh, stat membru. Comisia în, uh, până în 2012 trebuie să se asigure că se consolidează dispozițiile directivei care pentru moment au potențialul de uh, a pune uh, pacienții în uh, situații de risc. S-au identificat uh, anumite provocări uh, foarte importante, de exemplu nevoia de transparență, nevoia de înțelegere și încredere reciprocă între sistemele noastre. Trebuie să stabilim o cooperare funcțională între uh, actorii implicați și avem nevoie de sisteme care funcționează, mai ales pentru medicii care trec frontiera foarte des. Credem că aceste provocări pot să fie rezolvate uh, și putem acționa în uh, modul următoare. În ceea ce vește transparența, uh, ar trebui să existe registre publice, în cazul nostru ale medicilor sau ale uh, altor specialiști în domeniul îngrijirii medicale, registre care pot să fie uh, puse la dispoziția altor state membre. Trebuie să existe uh, o claritate în ceea ce privește statutul de membru și uh, în ceea ce privește procedurile legate de anumite plângeri care ar putea fi aduse împotriva medicilor. Autoritățile competente trebuie să schimbe informații cu alți reglementatori și cu alte jurisdicții pentru a putea să se ia măsuri pentru uh, medici. A trebuit să se dea mare atenție uh, medicilor cărora li s-a refuzat uh, înregistrarea sau uh, care au pierdut-o la un moment dat. Trebuie să schimbăm informații în ceea ce privește acești practicieni pentru că ei pot pleca dintr-un stat membru într-altul, uh, pot să treacă neobservați și ar putea să provoace anumite îngrijorări în ceea ce privește siguranța pacienților. Mai credem că sistemul de informații al pieței interne reprezintă un uh, instrument bun pentru schimbul de informații. Noi îl folosim regulat. Mm, există anumite inițiative care vizează medicii uh, ce trec frontierele. În acest moment noi elaborăm un studiu privind de schimbul de informații și îl vom, vom informa și uh, Parlamentul European în decembrie în legătură cu uh, acest studiu. Sistemul IMI este uh, unul foarte bun, dar mai sunt zone în care poate fi îmbunătățit. Credem că ar trebui să fie obligatoriu pentru toate autoritățile competente, ar trebui să fie mai flexibil pentru a profita de tehnologie îmbunătățită, ar trebui să existe mm, anumite instrumente de traducere îmbunătățite dorim să avem un sistem sigur pentru autoritățile competente care să vizeze um, chestiunea informațiilor confidențiale. Credem că ar putea fi uh, revizuite și anexele și um, credem că recunoașterea ar trebui să fie făcută pe baza competenței, uh, nu pe baza locului unde medicul și-a um, făcut uh, studiile. Credem de asemenea că directiva ar trebui să introducă niște mecanisme de asigurare uh, a calificărilor pentru a vorbi de competență. În ceea ce privește anumite aspecte specifice, directiva mai trebuie îmbunătățite. Mă refer la uh, dispoziția care ne dă dreptul de a uh, verifica solicitanții înainte să le acordăm uh, statutul de înregistrare uh, temporară în Regatul Unit, tot pentru siguranța pacienților. Credem că articolul 5.2 este neclar și avem nevoie de clarificări în ceea ce privește uh, perioada de timp. Și uh, cred că mă voi opri aici în această după-amiază. Dacă aveți întrebări, voi încerca să răspund la ele mai târziu. Mulțumesc foarte mult pentru timpul acolo. Mulțumim foarte mult. Ne-ați spus uh, foarte multe lucruri în 7 minute și 21 de secunde. Dacă ați profitat de cele 10 minute, poate că dezbaterea ar putea fi mai bogată, însă vă mulțumesc pentru această performanță. Vom face apel la dumneavoastră, nu vă îndoiți de acest lucru. Dau acum uh, cuvântul uh, domnului uh, Arno Metzler, care face parte din Asociația Federală a Germaniei. Dânsul, domnul Metzler, ne va da niște informații în legătură cu experiența dânsul vis-a-vis de această directivă în Germania, uh, cât privește profesiunile liberale. Doamnă președinte, distinși uh, membri, domnilor și domnilor, în Germania există un uh, milion de liber profesioniști. 80% din uh, aceste persoane uh, sunt reprezentate de asociația pe care o reprezint eu uh, acum, adică sunt uh, liberi profesioniști uh, și antreprenori reglementați și nereglementați în Germania. Există și organisme de autoreglementare la nivel regional, ceea ce înseamnă că um, ele supraveghează precalificările și adaptările personale pentru a se putea exercita o anume profesie. Calificările profesionale și calitatea uh, muncii uh, sunt uh, niște aspecte care vizează direct consumatorii. Sunt pacienți care nu pot verifica uh, ei înșiși competențele, uh, să spunem, uh, personalului medical, uh, de aceea sunt uh, organisme care să facă asta în locul lor. Noi ne-am decis să fim parteneri în Solvit și ne-am dat seama că există foarte multe probleme în acest sector. Însă nu sunt foarte multe probleme pe care nu le putem rezolva. Această directivă ne oferă câteva libertăți iar uh, nevoile din anumite state sunt unele relative și aceasta pentru că piețele sunt uh, foarte bine regionalizate. Și în această situație, activitățile transfrontaliere sunt uh, limitate. Domeniul de aplicare se referă referă, uh, adică spațiul se referă la 25.000 de uh, kilometri, cred, și uh, chestiunile transfrontaliere se pot soluționa ușor câtă vreme nu ne confruntăm prea des cu asemenea situații. Există anumite chestiuni care vizează asigurarea de sănătate, asigurări sociale, chestiuni care vizează limba și cultura, care ne arată că uh, nu vorbim despre lucruri sincronizate în cadrul comunității europene. Evident, există posibilități de a oferi servicii la nivel transfrontalier, și posibilitatea de a accepta aceste servicii tot la nivel transfrontalier. De exemplu, un medic care vine în Germania nu uh, poate să își practice meseria câtă vreme nu cunoaște limba statului. Trebuie să ne gândim dacă există vreo nevoie de a schimba lucrurile aici. Toate profesiile liberale uh, sunt uh, legate de anumite cerințe ale pieței muncii, așadar Uh, cunoașterea limbilor este un aspect uh, important, iar uh, o evoluție în domeniul abilităților de comunicare, ale abilităților lingvistice, există totuși. Există și competențe sociale sporite, iar cunoașterea piețelor individuale reprezintă și ea un avantaj. Situația, prin urmare, se îmbunătățește. Și de aceea putem spune că o reglementare în ceea ce privește accesul la aceste profesii rămâne în uh, vigoare. Există aici avocați, consilieri uh, fiscali, uh, arhitecți, fizioterapeuți care încep să activeze tot mai mult pe plan transfrontalier. De exemplu, în Germania avem până acum o mie de cereri de recunoaștere a studiilor de uh, medicină făcute în altă parte. Mare majoritate dintre ele au fost uh, satisfăcute. Nouăsprezece dintre solicitanți uh, a trebuit să treacă un examen de calificare și au și reușit să o facă. În ceea ce vește aceste calificări transfrontaliere, grupul Uh, cel mai important este cel al, căr- uh, al persoanelor care uh, urmează acest proces la distanță. Vorbim despre un instrument important în prezența acestei directive cât privește procesul um, în care ne-am angajat. Sunt însă anumite aspecte tehnice care încă n-au fost reglementate, sistemul de informații intern, trebuie să armonizăm anumite aspecte, pentru că eu cred că și aici uh, ar fi mai bine să reformulăm lucrurile, să precizăm puțin situațiile pentru a face progrese și pentru a atenua anumite uh, efecte de descurajare uh, care reprezintă încă o amenințare. Și acum, în concluzie, ce ar putea fi îmbunătățit? Ar trebui să găsim o abordare care să permită să luăm anumite decizii vis-a-vis -vis de modificarea acestei directive sau um, vis-a-vis -vis de uh, luarea în considerare doar a unor exemple pozitive. Cred că este necesar să continuăm dezbaterea în ceea ce privește procesul uh, Bolonia Poate că ar trebui să avem uh, o atitudine mai ofensivă. Cât privește informațiile deținute, ei bine, pentru noi uh, ele reprezintă um, o situație delicată pentru noi, uh, când vine vorba despre avocați, de arhitecți, de ingineri, care doresc să lucreze la noi în țară. Eh, ei bine, trebuie să știm că normele noastre nu sunt la fel cu cele ale altor state, prin urmare trebuie să armonizăm puțin informațiile pentru ca eh, oamenii să știe ce se, la ce se pot aștepta în afara eh, frontierei propriului stat. De asemenea, credem că este indispensabil să reglementăm raportul cu normalizarea certificării persoanelor. Vorbim despre un mijloc de a vizualiza și a justifica calitatea. Așa s-ar putea facilita prestarea de servicii. Toate aceste elemente ar trebui să fie combinate și ar trebui să evităm să avem norme uh, foarte diferite. Aceste calificări trebuie să convergă și ar trebui să spunem foarte clar că există o uh, competiție calitativă uh, și că există o cursă uh, spre progres, uh, nu spre regres. Noi uh, suntem în contact direct cu consumatorii, cu utilizatorii serviciilor noastre, dar asta nu ne ajută la nimic dacă nu se recunosc diplomele din alte state. persoanele care au de-a face cu consumatorii trebuie să fie foarte bine formate și trebuie să înțeleagă exact ce au de făcut. Sunt sondaje în Germania care ne arată care sunt cele mai importante valori pentru consumatori și um, excelența calificării serviciilor este un uh, punct uh, important. Majoritatea respondenților uh, au afirmat uh, acest uh, lucru. Uh, buna formare, calitatea formării uh, sunt uh, elemente care satisfac uh, consumatorii. Pe de altă parte, avem o problemă în ceea ce privește accesul la anumite profesii acoperite de directivă. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre evaluarea persoanelor care se limitează la calificările lor uh, uh, profesionale, dar nu și la calificările lor sociale. Și pot să vă dau un exemplu. Există anumite situații economice care sunt foarte clare, însă uh, nu punem foarte mare accent pe ele în acest domeniu atunci când vine vorba de apărarea uh, drepturilor și intereselor pacienților. Noch weiter ausgebaut werden sollten und cu privire la punctele de legătură unice, pot, aceștia pot fi, pot fi întărite pentru a compatibiliza sistemul cu uh, directiva servicii. În plus, acest lucru cred că ar trebui să uh, existe și capacități informatice, în același timp respectând uh, cerința de confidențialitate a datelor, astfel încât să nu fie scurgeri de informații. A, există și o revendicare, regimul de nou, nenconformitate centrală. Um, acest lucru a fost uh, menționat de colegul meu britanic, toate profesiunile din sănătate, sigur, nu pot fi luate în calcul, dar ce este înregistrat ar trebui să poată fi uh, înregistrat și într-un registru negativ. Și mă apropiu de sfârșit, uh, directiva aceasta ne furnizează o mare valoare adăugată, este un element pozitiv pentru mobilitatea personalului calificat european problemele practice legate de cooperarea transfrontalieră între autorități se pot rezolva, se pot atenua, putem ajunge la o rectificare juridică la nivel uh, național pentru a îmbunătăți situația, dar cred că mecanismele de bază ale directivei sunt pozitive și, de asemenea, consider că, uh, date fiind problemele de ordin practic, ar trebui să mai uh, acumulăm experiență doi ani înainte de a aduce amendamente la directiva, care să se fondeze pe experiențe practice, prin urmare. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim. Dau cuvânt acum domnului Filip uh, Roder, secretar general al Federației Europene a Asociațiilor Naționale de Ingineri care să ne spună experiențele inginerilor în statele membre cu privire la funcționarea recunoașterii reciproce. Euh, merci, Madame la Présidente. Merci d'avoir invité. Mulțumesc, doamnă președintă. Prezentarea mea aș vrea să fie să ajungă. Uh, sunt uh, inginer de 10 ani, sunt și secretar general al acestei federații. Cum uh, veți vedea și pe ecrane, voi continua în engleză, dacă îmi permiteți, pentru că și textul va fi în engleză câteva cuvinte în legătură cu federație, ca să știm despre ce e vorba, după care câteva informații legate de pregătirea inginerilor și a reglementării profesiei. Diferitele mecanisme existente pentru îmbunătățirea recunoașterii și, în final, uh, ce așteptăm. Federația noastră Alc ah, în engleză comentează vorbitorul. Bon, <laughs> que j'ai commencé, je continue en français. Bon, FEANI este une fédération. Fédération noastră cuprinde toate asociațiile naționale de ingineri. A început de la șase țări, acum am ajuns la 30 țări europene cu Rusia inclusiv, uh, avem cam 350 de organizații naționale și aproape 3 milioane și jumătate de ingineri. Obiectivele federației noastre, FEANIS, fost pentru o mai bună mobilitate, recunoașterea calificărilor profesionale și în acest cadru directiva ne dă domeniul liber de acțiune. Avem un studiu a condițiilor de educare și pregătire în Comisia Europeană care arată că toate țările au fost analizate și că sunt țări care au același sistem în uh, Europa de formare inginerilor cu timp identic de pregătire. Deci o pregătire, uh, o, o, un studiu este de acest tip este foarte complex Diplomele și titlurile de, la diversele uh, stadii sunt diferite. Prochaine. Ok. Alors, il faut savoir aussi que, euh, au point de vue ingénieur, il y a deux sortes d'ingénieurs. Există două tipuri de uh, ingineri, cei de, cu circu, ciclu scurt Uh, este uh, cu uh, licență și al doilea cu master. Primul ciclu nu este recunoscut de toate țările ca putând să exerseze, să exercite profesiunea de inginer. Am analizat și situația reglementării profesiunii în Europa și, după cum vedeți, în nordul Europei, cu alb, profesiunea nu este reglementată deci, fără aceasta. În Sud, pe de altă parte, uh, profesiunea este foarte uh, reglementată, nu există posibilitatea de a exersa, de a exercita uh, profesiunea fără permisiunea autorităților și în centru, unde reglementarea depinde de munca pe care o prestează inginerul respectiv. Ce este interesant și este și din punct de vedere statistic să vedem. Există 400, 4 milioane de ingineri profesioniști în Europa, potrivit surselor Eurostat, din care 4, 85% lucrează în întreprinderi și doar 15% sunt liber profesioniști sau în domeniul serviciilor. Cu privire la analizarea mobili- analizei mobilității, sunt foarte puțini cei care trec dintr-o situație de nereglementare într-una de reglementare, cam 500 uh, de mii pe an. Acest lucru înseamnă că, de fapt, marea mobilitate a inginerilor se află în, printre cei care sunt angajați deja. Foarte puțini uh, dintre cei care sunt uh, liber profesioniști și din partea centrală, deci profesiunea care este reglementată, sunt puțin cei care dispun de mobilitate. Cam 1700 uh, de ingineri care intră în această categorie. Au spus deja antevorbitorii mei, uh, recunoașterea calificării și astăzi se bazează pe cantitate. Uh, de număr de cursuri, cantitatea de ore de matematică, de fizică și așa mai departe și nu se bazează, de fapt, pe competențele dobândite, ci pe modul în care au fost dobândite. Bun, recunoașterea. Pentru ingineri, pe perioada de șase ani, vedem că 60% dintre ei au fost recunoscuți imediat, 4% după sau în urma unui test și cam 23% în urma unei pregătiri. Deci 90% dintre ei sunt recunoscuți uh, în diverse sisteme. Și negativ avem 11%. Deci putem să ne punem. Există în Europa oare o problemă serioasă de recunoaștere a calificării inginerilor? și întrebarea este dacă această directivă va îmbunătăți astăzi și în viitor acest sistem de recunoaștere. Directiva oferă trei instrumente de îmbunătățire. Primul rând, secțiunea și anexele, platforma comună și cardul profesional. La federație am studiat foarte atent posibilitățile, vedem secțiunea și anexa. Date fiind uh, dificultatea și mm, tipul de educare de la o țară la alta, este practic imposibil, aș spune imposibil să ne punem de acord pe secțiuni și anexe și pe lista de cursuri care să fie recunoscute de toată lumea. Deci, dată fiind că secțiunile și anexele trebuie să fie uh, adoptate de toată lumea, lăsăm deoparte această variantă. Nu ne folosește uh, în domeniul inginerilor uh, acest instrument. Apoi, ca platformă comună, am studiat de asemenea în detaliu posibilitatea. Trebuie să știm că această platformă comună, Common Platform, ar trebui să uh, ajute uh, la trecerea dintr-o profesiune în alta. Dar nu există o singură profesiune și, din potrivă, sunt mai multe. Deci, dacă avem o platformă comună pentru o profesiune, nu ne împiedică nimic să trecem de la una la cealaltă. Deci ar fi, cred, un instrument care să micșoreze mai degrabă mobilitatea. Și în plus, după analiză, am ajuns la concluzia că este imposibil să facem o platformă comună pentru ingineri ar fi o țintă mobilă, de fapt. Și dat fiind efortul necesar cu numărul mic de ingineri care se confruntă cu această problemă, considerăm că este o opțiune care nu trebuie urmărit, urmată. Rămâne cardul profesional. Reiau aici ce s-a scris în uh, directiva unde scrie că acest lucru ar putea să faciliteze, să accelereze recunoașterea cu condiția să există o serie de informații cu privire la calificarea candidaților și experiența trecută profesională, ceea ce propune și directiva. Avem și o idee în care cordul profesional este integrat în, este cuprins deja în ceea ce s-a propus de către Comisie la Europass. S-a făcut și studiul de fezabilitate în acest sens. Am analizat toate tipurile de mobilitate și cererile, atât din partea inginerilor, angajatorilor și administrațiilor naționale. Și concluzia la care am ajuns este că, în primul rând, este absolut imposibil să se estimeze îmbunătățirea pe care ar uh, aduce-o mobilitatea inginerilor. Dacă e vorba doar de 10%, uh, nu știm de ce nu. Nu vor sau mm, e o problemă de limbă sau sau, sau și așa mai departe. Sunt multe uh, probleme. Deci am ajuns la concluzia, cel puțin mobilitatea de la o țară la alta se confruntă cu aceste probleme. Pe de altă parte, ar fi util și important să existe un card profesional pentru ingineri, mai ales pentru a fi utilizat în afara Europei, nu în interior, care să ateste calitatea de inginer european. Acest lucru ar facilita și recrutarea tinerilor ingineri, un instrument de transparență. Prin urmare, în concluzie, Aș spune că am dorit ca Comisia să uh, continue uh, eforturile pe card profesional cu unele țări uh, suntem dispuși să le punem în practică, avem nevoie de și avem sprijinul politic al Comisiei acestui card să fie recunoscut nu doar în Europa, ci și în afara ei. Iar cu privire la uh, directiva pentru inginere, acest uh, lucru reprezintă un status quo față de trecut. Reprezintă de asemenea mai degrabă poziția țărilor care reglementează uh, profesiunea decât a celorlalte și cu privire la ingineri, directiva în starea în care este nu oferă îmbunătățiri cu privire la recunoașterea calificării profesionale. Vă mulțumim! Mulțumim, domnule Wouters, pentru uh, prezentare detaliată și dat fiind că ați uh, lansat o cerere la, de susținere politică, știți că în cadrul Comisiei Piață Internă aveți uh, și dețineți această susținere. Dacă un asemenea instrument va funcționa, vă vom susține. Următorul uh, pe uh, listă este domnul Michel Deblu, secretar general a grupului Uniunilor Naționale a Agențiilor Organizatorilor de Călătorii în cadrul Uniunii Europene, ECTAA. Mulțumesc, doamnă președintă. Cu permisiunea dumneavoastră, voi începe o prezentare scurtă în engleză. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru acordarea uh, tur operatorilor și agenților de uh, turism, uh, precum și domeniului turismului, oportunitatea de a lua cuvântul. Federația noastră reprezintă asociații din 25 de state membre a UE și avem și uh, printre țările candidate, cum ar fi Turcia și uh, Croația, avem uh, clienți și în Elveția și Norvegia. Industria noastră este compusă mai ales din IMM, cam IMM-uri, cam 18.000 din domeniul nostru. Unele sunt de asemenea multinaționale mari pe care le cunoașteți și noastră Carlson Wagon Lee, Thomas Cook, American uh, Express, da, și nu fac acum niciun fel de publicitate, doar încerc să uh, vă reamintesc câteva nume. Uh, număr mare de uh, întreprinderi sunt foarte mici, IMM-uri, active poate într-unul sau două state membre. Împreună avem cam jumătate de milion de angajați și analizăm importanța uh, din punct de vedere al cifrei de afaceri. În 2008 avem cam 310 miliarde euro. Văd că nu se vede prezentarea mea pe ecrane, așa că voi continua doar să vorbesc. Revenind acum la calificările profesionale, cum spuneau și colegii ingineri, dacă ar fi fost, aș fi putut să prezint o hartă, cam aceeași hartă aș fi avut-o în Europa de Nord, nu suntem reglementați. În Sud, da, de cele mai multe ori și de cele mai multe ori foarte reglementați date fiind uh, tradițiile uh, din sistemele juridice din țări. În Franța, Spania, Italia, Grecia, România, Austria, Slovacia, Cipru, Malta și așa mai departe, agenții agențiile de turism și operatorii sunt reglementați. E nevoie de o autorizare, eh, calificări profesionale pentru a eh, avea acces. În alte state, Germania, Finlanda, Olanda, țările scandinave, Marea Britanie și așa mai departe, agențiile de um, turism nu cer calificări profesionale agenților pentru a-și exersa, exercita meseria. Dar în ciuda acestei um, diferențe între statele membre, transpoziția transpunerea directivei nu a dus la schimbări majore în cadrul aplicabil. Cum spune și doamna uh, Gebhard, directiva serviciilor a dus la mai multe schimbări în industria noastră decât această directivă legată de calificările profesionale. Acest lucru înseamnă că agenții și operatorii nu s-au confruntat cu probleme majore în momentul în care a intrat în vigoare directiva în sistemul național al statelor membre în 2007. Principalii uh, agenți, operatori din statele membre aveau oricum deja o autorizație, deci nu mai era nevoie să facă schimbări majore. Iar uh, firmele mai mici, miile de IMM-uri, încă funcționează într-un stat membru, uneori în uh, două și nu s-au confruntat cu dificultăți majore. Dar să nu uităm că în domeniul turismului nu compania este cea care este transfrontalieră, ci clientul este transfrontalier. Lucru care constă în principala diferență. Aici, doamnă președintă, ar trebui să închei prezentarea, să spun nu avem probleme, dar ar fi prea simplu o să-mi utilizez următoarele trei minute pentru a mă referi totuși la anumite chestiuni. După cum știți, turoperatorii uh, operează tururi, așa cum le e și numele. Operează uh, tururi organizate care utilizează ghizi sau manageri pentru tururi. Nu este o piață mică din 180 de milioane de uh, pachete vândute în Europa în 2008, cam 15 milioane de europeni au achiziționat ceea ce numim noi un tur organizat. De ce? Pentru că le-a plăcut să fie ajutați de către cineva care le vorbește limba, nu au vrut să aibă de a face cu serviciile uh, locale, le place să fie în asemenea călătorii sub formă de tur. De multe ori e vorba de cetățeni uh, de vârsta a treia, uneori Uh, aceste uh, călătorii uh, organizate au un conținut foarte bogat cultural. Deci aceștia sunt ghizii sau manageri care sunt acoperiți de această directivă. Ei sunt confruntați cu situații legale diferite în statele membre. În Europa de Sud profesiunea este foarte reglementată. În Europa de Nord, ceva mai puțin. E nevoie de uh, uh, autorizații în țări din Sud, Grecia, uh, Ungaria, dar în partea de nord, în Marea Britanie, Germania, Scandinavia sau Republica Cehă, mai puțin. Nu e nevoie. Utilizarea unui ghid turistic este pentru a, uti- a oferi servicii, informații în limba clientului, turistului. Este un exemplu eh, de a găsi un ghid uh, estonian în Roma sau e greu de găsit un ghid turistic lituanian în eh, Madrid sau un ghid uh, maltez în Paris. înainte de adoptarea acestei directive, situația cu ghizii turistici era complexă, deoarece statele membre își aplicau propriile legi, mai ales în statele din sudul Europei, unde uh, impuneau uh, ă, ă, turoperatorilor utilizarea ghizilor proprii, chiar dacă aceștia nu vorbeau limba maternă a clienților. Acest lucru a dus chiar la cazuri uh, care au apărut în instanță, cum ar fi um, în cel adus la uh, cu patru state membre în 1991. Hotărârea ECG a fost uh, decizia cum că trebuie ca cu excepția anumitor muzee și anumitor locuri istorice, să se poată utiliza acești ghiți. În 2005 a avut loc o îmbunătățire majoră din punctul de vedere al celor din domeniu. Directiva a permis introducerea siguranței legale pentru operatorii, mai ales în temeiul articolului 5 al directivei. Ghizii pot să-și exercite activitatea în toate statele membre pe bază temporară și nu ar trebui să fie confruntați cu restricțiile cu care erau confruntați în trecut, printre care se, sunt cuprinse și muzeele și uh, siturile istorice. Acest lucru a fost confirmat uh, și într-o notă neoficială în 2007 de către Comisia Europeană. Astăzi, directiva este aplicată. Există câțiva operatori care se plâng că în unele state membre ghizilor încă sunt supuși la ceea ce numim în termeni diplomatici, se confruntă cu dificultăți administrative. Deci unii operatori au văzut cum ghizilor au fost uh, opriți câteva ore, uh, dând peste cap întregul program, pentru că nu dețineau calificări locale. În acest sens, operatorii își oferă proprii ghizi cu o uh, copie a uh, directivei și, de asemenea, un exemplar al um, uh, transpunerii în Uh, cadrul legal din țara respectivă, tradus în limba respectivă, pentru a discuta mai ușor cu autoritățile. Aceste lucruri se dat, sunt cauzate mai ales din lipsa temeinică de cunoașterea cadrului legal. Cadrul legal cu privire la ghizi de tur, considerăm că sunt reprezintă informații îmbunătățite, începând de la autoritățile naționale până la cele locale, uh, oferirea ghizilor și uh, de informații suficiente, iar recunoașterea va uh, îmbunătăți vizitele turistice a multor turiști. Sper că nu am fost uh, prea lung. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Cred că ne-ați dat uh, de gândit uh, acțiuni imediate din, ca, din partea statelor membre. Ultimul, domnul Jens Björnavold, de la Centrul European pentru Dezvoltarea Pregătirii Profesionale care ne va prezenta cadrul european al certificărilor pentru educație de-a lungul întregii vieți. Aveți cuvântul. Thank you very much and uh, thank you for inviting me here. Mulțumesc uh, foarte mult Am lucrat în ultimii ani și cu Comisia Europeană și statele membre, pregătind cadrul european al calificărilor, care poate fi numit un instrument asociat directivei și este important să analizăm relația dintre aceste două instrumente pentru a vedea modul în care ele se pot uh, completa reciproc și susține reciproc. În primul rând, voi trece în revistă foarte rapid principiile de bază din spatele uh, cadrului calificărilor europene, după care vă voi explica cum se implementează acest cadru la ora actuală, cum este el primit de statele membre și, în final, voi vorbi despre câteva chestiuni legate de relațiile acestui instrument cu directiva. În primul rând, în ceea ce privește principiile de la baza cadrului european uh, al calificărilor. E bine, acesta este un punct uh, de referință comun. E vorba de o grilă a traducerilor pentru Europa. Trebuie să vedem care, sunt, care este conținutul și care este profilul calificărilor. Problema înțelegerii modului în care calificările pot fi comparate, poate fi abordată încercând să simplificăm modul în care sunt definite calificările în anumite contexte. Avem două obiective principale una este facilitarea mobilității, modul în care o face și directiva, și al doilea obiectiv este facilitarea mobilității și transferului de calificări între instituții, cu concentrare pe provocarea reprezentată de formarea continuă. Cadrul european al calificărilor se bazează pe opt nivele de calificare. Important este că aceste opt nivele sunt să fie definite pe baza obiectivelor sau rezultatelor învățării, abilități și competențe mai precis, autonomie, competență și responsabilitate. Acest cadru acoperă întreaga sfera calificărilor, de la cele obligatorii din școala primară și până la cele mai înalte, academice. E vorba de chestiuni definite în ciclul de la Bolonia, amănunt important, pentru că Bolonia a introdus mai multe principii, printre care și un cadru complet de definire a calificărilor. După cum am spus, rezultatele, principiul rezultatelor învățării este important. În mod tradițional, am definit calificările pe baza timpului alocat dobândirii calificărilor. Însă, în ultima vreme, statele membre s-au concentrat pe rezultatul învățării, ceea ce știe uh, studentul și ceea ce poate studentul să facă ca rezultat al învățării. Așadar a avut loc un schimb de paradigmă. Cele opt niveluri sunt definite pe baza acestui principiu esențial. La nivel european, acest lucru trebuie să aibă loc și la nivel național, lucru care va avea un impact major asupra transparenței și posibilității de a compara calificările. Care sunt principalele date și termene limite? Ei bine, recomandarea privind acest cadru a fost adoptată în anul 2008 de Parlament și de Consiliu. Există două termene limită principale. 2010, termen până la care statele membre sunt invitate să transmită uh, nivelele naționale de calificare Comisiei și al doilea 2012, până la care aceste calificări trebuie să fie introduse în diplome la nivel național. Deci, în 2012, schimbările vor deveni vizibile pentru cetățenii europeni prin intermediul diplomelor pe care acestea vor fi menționate. Care este situația la ora actuală? Acest lucru este important pentru că arată modul în care statele membre percep relevanța cadrului european al calificărilor. Statele membre elaborează acum uh, cadre naționale de calificări care uh, reflectă principiul rezultatului învățării. Până acum, 27 de state au spus că până la anul, până la sfârșitul anului 2012 vor încheia introducerea principiilor din cadrul uh, european al calificărilor în sistemele naționale însă și state precum Australia și Canada se implică în acest proces, pentru că astfel putem crește transparența calificărilor și le putem face mai ușor comparabile. Ultimele evoluții au arătat că statele membre consideră relevante aceste uh, noi uh, schimbări introduse în legătură cu uh, Directiva 2005-36 și legătura ei cu cadrul european al calificărilor. Încă nu s-a discutat suficient acest subiect, dar cred, suficient acest subiect, dar cred că aceasta trebuie să fie o inițiativă complementară. Încrederea între statele membre ar putea facilita implementarea directivei. Trebuie consolidată baza relației între statele membre și baza pentru transparență. Cazul european al calificărilor se concentrează pe reforma sistemelor naționale de calificare și pe creșterea transparenței și încrederii. Trebuie precizat, așa cum se precizează foarte clar în recomandarea Consiliului și Parlamentului de anul trecut, este că acest cadru european al calificărilor nu trebuie să încalce principiile stabilite în directivă. Directiva rămâne baza juridică pentru recunoașterea calificărilor și ea trebuie să promoveze transparența și încrederea. Faptul că acum uh, atenția se direcționează către rezultatele învățării este un lucru extrem de important care se va dovedi uh, foarte util uh, în uh, discuțiile următoare în legătură cu dezvoltarea uh, ulterioară a directivei. Vă mulțumesc! Eh bien, je voudrais remercier tous les intervenants, tous les... Doresc să le mulțumesc tuturor experților care și-au adus contribuția importantă. Le mulțumesc și pentru faptul că au respectat timpul alocat. Vă propun acum să dezbatem pentru 25 de minute aceste subiecte. Vom uh, asculta întrebări din partea deputaților. Au cerut cuvântul șase persoane. Vom asculta toate întrebările, după care experții vor răspunde și vom da, desigur, cuvântul Comisiei Europene, domnului Jorgen, Jorgen Detici și reprezentantei uh, DG piață internă. Așadar, în ordine, voi da cuvântul domnului Schwab, în primul rând. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru că ați prezidat această audiere. Doresc să le mulțumesc și intervenienților care au descris foarte bine ce se poate face cu această directivă privind calificările profesionale. la un moment dat uh, mă întrebam dacă această directivă a ajutat uh, să se facă progrese pe piața internă, dar există și anumite hotărâri ale Curții de Justiție în domeniu. Situația probabil că nu este atât de simplă precum ar prefera unii să creadă. Domnul Metzler a vorbit despre avocați, așa încât îl întreb, credeți că transpunerea directivei calificări profesionale ar trebui să fie calificată calificată drept uh, una cu caracter general sau credeți că sunt mai multe cazuri care vor ajunge în uh, tribunal? Mulțumesc, uh, spune doamna președinte. Doamna Gebhardt are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă adresez domnului Bjarnefold. Vreau să vă spun că îmi place foarte mult abordarea dumneavoastră. E vorba de o chestiune pe care am uh, dezbătut-o și noi uh, îndelung odată cu discutarea punctului 11 al directivei uh, privind uh, recunoașterea reciprocă. Trebuie să ne bazăm pe uh, durata studiilor, așa cum dorea raportorul de la momentul respectiv, sau ar trebui să dăm mai degrabă prioritate conținutului uh, materiei studiate? Sistemul preconizat de Comisia Europeană, pentru că veți vedea atunci când va prezenta Comisia Europeană raportul său, către Parlament în 2012, poate că va veni cu un text care să ajute situația să progreseze. Nicht so viel Gedanken über die Umsetzung zu machen, aber dann kamen doch noch die äh, Nu cred că este necesar să încercăm să dezbatem în prea mult detaliu această transpunere. Însă sunt și situații speciale precum cea a inginerilor, de exemplu. Îmi pare rău că această idee a platformei care a fost uh, elaborată pentru ingineri nu uh, a fost, nu s-a dovedit a fi funcțională. Nu vom continua cu această abordare, dar cazurile profesionale pe care le-ați evocat ar putea să fie perfecționate, îmbunătățite, pentru că cred că în acestea stă viitorul. Aș vrea să știu uh, care este părerea celorlalți vorbitori în legătură cu acest subiect, pentru că cred că astfel putem uh, găsi o soluție. Mă adresez acum domnului Metzler. Mi se aduc întotdeauna la cunoștință cazuri speciale în care există probleme. De exemplu, situația frizerilor din Germania. Sunt foarte multe cazuri în instanță în care frizerii cu pregătire în afara în Germaniei nu primesc dreptul de stabilire în Germania. Să fie acestea singurele cazuri în care întâmpinăm probleme? Sau uh, ați prezentat cumva o situație mai roz decât uh, realitatea germană? Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Walter are cuvântul acum. Ich sitze auf dem falschen Platz, aber <clears throat> das funktioniert. Ähm, <clears throat> äh, nu stau la locul meu, dar mă bucur că funcționează microfonul. În primul rând, uh, vreau să vă spun că multe dintre asociațiile cu care am uh, discutat au spus că această discuție nu reprezintă un prim pas către revizuirea directivei, așadar nu se știe dacă vom re revizui sau nu această directivă. Poate că vom discuta această posibilitate la sfârșitul mandatului actual, peste patru ani. Însă trebuie să depistăm acum problemele care există. Din ce s-a spus aici azi, îmi dau seama că există o lipsă de încredere între statele membre. Întotdeauna fiecare stat membru consideră că sistemul său este cel mai bun. Reprezentantul Germaniei a vorbit despre descurajarea intrării pe piața germană, un fel de protecționism. Se pun tot fel de obstacole în fața celor care doresc să practice profesia dobândită în altă țară, într-un anumit stat. Trebuie să vă spun că sunt surprinsă că acele carduri privind identitatea profesională pe care vreau să le pregătim împreună cu uh, Comisia nu s-au bucurat deloc de uh, succes. Participarea este foarte scăzută, din păcate, și se fac prea puține lucruri pentru realizarea acestui uh, proiect. În privința doctorilor, ni s-a spus că ar fi bine să se creeze un registru. Auch Patienten Einblick nehmen können Ich glaube, das ist sehr sinnvoll für Architekten. Să existe un registru al uh, irregularităților în care pacienții să poată uh, preciza cazuri uh, speciale, astfel încât doctorii care au dreptul de a practica să fie și calificați. Statul trebuie să asigure că doctorii care practică această meserie sunt într-adevăr calificați. În ceea ce privește tur, operatorii și agențiile de turism, cazurile sunt prea multe, precum cazul uh, operatorilor care încearcă să meargă în Italia, dar constată că nu pot lucra acolo. Această idee a platformei uh, pentru schimbul de bune practici trebuie să funcționeze bine, pentru că este o idee bună. Acest lucru nu înseamnă că forțăm statele membre să armonizeze pregătirea și instruirea. Statele membre sunt cele care iau decizii în acest domeniu și nu Parlamentul, Național, Parlamentul European, însă ar fi o idee bună să existe într-adevăr o platformă de bune practici. Aș vrea Comisia să ne spună de ce crede că acest lucru nu funcționează bine la nivel european, la ora actuală. Doamna Schickler are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să le mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor. Această după a fost una foarte informativă. În primul rând, domnul Smith a vorbit despre Solvit și a fost singurul care s-a referit la Solvit. Mă întrebam uh, care sunt experiențele celorlalți uh, experți prezenți cu Solvit? Poate ne puteți spune mai mult despre acest lucru. În al doilea rând, domnul Filip de la Consiliul General uh, al Medicilor din Regatul Unit ne spunea că um, un anumit procent de doctori uh, provin din Uniunea Europeană. Ne vorbea despre siguranța pacienților și despre libertatea de mișcare a pacienților, acele 9% despre care vorbeați, se referă la informații referitoare la un individ sau statul care înregistrează un anumit doctor ca fiind calificat își asumă răspunderea în cazul în care se constată că doctorul respectiv a făcut greșeli într-un alt stat membru. Desigur, trebuie să dispună statul de toate informațiile necesare pentru a putea lua o decizie corectă. Nu cred că este foarte complicat ca 27 de state să stocheze undeva informațiile în legătură cu greșelile comise de un anumit doctor într-un anumit stat, pentru că e vorba de o chestiune legată de siguranța pacienților, foarte importantă. Dacă îmi permiteți, voi pune o întrebare destul de uh, îndrăzneață Consiliului Medicilor la articolul 53 se vorbește despre cunoașterea limbilor străine. Mă întrebam câți studenți participă la programul Erasmus. Doamna Gebhardt a vorbit despre frizeri și despre calificările acestora. Cred că această problemă este importantă. Eu am auzit de cazuri de frizeri care încearcă să meargă să lucreze în Germania, dar nu pot să o facă pentru că nu le sunt recunoscute calificările. Și cred că acest lucru este unul important pentru că oamenii sunt afectați, într-adevăr, de servicii de proastă calitate din acest domeniu. Vă mulțumesc pentru participare și aștept cu nerăbdare uh, răspunsurile dumneavoastră. Merci. Monsieur Arbour? Uh, thank you very Mulțumesc. Domnul Harbour are cuvântul. Mulțumesc, se pare că a fost o audiere reușită. Aș dori să mă refer la câteva puncte pentru a beneficia de prezența experților uh, printre noi. Am dorit să primim anumite orientări legate de părerea lor în legătură cu anumite priorități uh, pe care ar putea urmări comisia noastră. Vizitatorii noștri probabil știu că deja uh, am comandat propriul nostru studiu pe care mulți dintre noi l-au salutat, care se referă la câteva aspecte ce vizează implementarea directivei existente și cred că la un moment dat, unul dintre dumneavoastră a făcut un rezumat cu care celălalt a fost de acord și anume cadrul directivei este unul uh, sigur, însă instrumentele de implementare poate nu sunt uh, pe cât de dezvoltate ar trebui să fie. Uh, iar în ceea ce privește relațiile și schimbul de informații, am înțeles că este o zonă uh, pe care ați dori să o îmbunătățiți. Și uh, probabil ați dori ca statele membre și Comisia să vă ajute, pentru că totul ține de transpunere, însă noi putem susține acest proces prin a sublinia anumite recomandări în acest domeniu. Prin urmare, suntem interesați să vedem care este opinia dumneavoastră și dacă sunteți de acord cu opiniile studiului nostru uh, dacă trebuie să continuăm pe această direcție. Trebuie să vedem cum am putea îmbunătăți uh, angajarea uh, persoanelor, dedicarea lor. S-ar putea să ne gândim să invităm uh, și uh, membrii ai parlamentelor naționale pentru a ne împărtăși experiența lor, pentru că ar fi interesant de văzut care este opinia parlamentelor naționale vis-a-vis de acest uh, subiect, pentru că ele sunt implicate în câteva din aceste situații. Acesta a fost primul meu comentariu. Cel de-al doilea are legătură cu un comentariu la care s-au referit mulți dintre dumneavoastră, și anume interacțiunea dintre calificările profesionale și recunoașterea lor și furnizarea de servicii transfrontaliere ceea ce evident uh, intră în legătură cu uh, directiva privind serviciile care intră în vigoare deja de săptămâna viitoare. În ceea ce privește implementarea acestei directive, noi ne gândim la standarde de calitate vis-a-vis -vis de calificările profesionale. În anumite state, uh, agenții de turism trebuie să aibă o înregistrare națională pentru a putea funcționa. În alte state acest lucru nu este necesar. Deci există anumite diferențe în furnizarea de servicii transfrontaliere care vor uh, ieși la lumină. Care este perspectiva dumneavoastră vis-a-vis de posibile evoluții în acest domeniu? Pentru că, evident, uh, trebuie să existe oportunitate clară pentru profesiile care se bucură de recunoaștere a calificărilor profesionale însă acest lucru nu reprezintă o cerință practică în majoritatea statelor uh, membre. A trebuit să existe niște standarde transfrontaliere promovate pentru consumatori și asta nu însemna să existe personal uh, calificat, uh, chiar și în statele unde acest lucru nu este solicitat în mod expres. Acest uh, aspect ar fi unul pozitiv, însă cum facem să îl uh, implementăm? Ar fi interesant să vedem care este opinia noastră, pentru că totul se leagă de uh, acest cadru al calificărilor prin 2011 uh, va trebui să fi terminată această lege legată de uh, calificările profesionale. Vom fi trebuit să revizim deja și directiva. Prin urmare, întrebarea mea finală este cum uh, vom putea genera uh, un răspuns logic și coordonat din acest punct de vedere. Adică trebuie să îndeplinim așteptările cetățenilor uh, europeni, drepturile uh, lor de a trăi și a se mișca în spațiul european și, pe de altă parte, cum putem uh, ajuta consumatorii și să le dăm indicații clare legate de calitate, legate de standarde pe care trebuie să le respecte cei care le oferă servicii, mai ales, să zicem, în domeniul medical. Avem o uh, combinație între instrumente obligatorii și instrumente uh, voluntare și cred că vorbim despre niște aspecte extrem de complexe. Cum spunea și uh, Comisia, poate că vor exista câteva puncte clare pe baza cărora să avansăm în următoarele luni până când uh, se va face așa revizuire de către comisie. Mulțumesc, Malcolm. Nu mai sunt uh, și alte întrebări? E bine, atunci uh, vă propun ca în următoarele 10 minute să luăm uh, uh, experții în ordine inversă și să le dăm posibilitatea să răspundă la întrebările adresate. Mulțumesc foarte mult. Uh, aș dori să răspund doamnei Gebhardt uh, în legătură cu întrebarea dânsei. Uh, în 2005 și de atunci încoace, statele membre au făcut uh, uh, progrese în ceea ce privește învățarea și calificările profesionale și așa se creează o nouă oportunitate de a analiza acest nou principiu Trebuie să vedem uh, cum uh, influențează calificările profesionale uh, modul de a gândi, cum se leagă toate astea de directivă. Comentariile doamnei Gephardt sunt foarte valabile și bănesc că trebuie să ne axăm asupra unor subiecte de acest gen în următoarea perioadă, în următorii ani. Mulțumesc! Domnule președinte, aș dori să răspund domnului Harbour, care s-a referit la sectorul nostru. Într-adevăr, în prezentarea mea am menționat directiva privind serviciile, uh, care poate a avut un impact uh, mai semnificativ asupra industriei noastre decât prima directivă legată de calificări. Deja am putut observa că în urma transpunerii directivei privind uh, serviciile, Franța și-a simplificat deja legislația privind uh, operatorii turistici, agențiile turistice și așa mai departe. Uh, Uh, francezii sunt foarte pricepuți la elaborarea legislației complexe. Uh, îmi ce scuză, doamnă vicepreședinte, <laughs> pentru comentariile mele. Uh, însă pot să vă spun că și Spania își schimbă legislația, Grecia la fel și, practic, un mare număr de state membre converg spre ceea ce ar putea reprezenta într-o zi o platformă comună vis-a-vis -vis de acces uh, vis-a-vis -vis de calificările profesionale ale agențiilor turistice și operatorilor turistici. Directiva privind pachetele turistice va fi revizuită, se pare, uh, la anul, iar aceasta impune un număr de obligații asupra uh, agențiilor turistice atunci când aceștia prezintă pachete turistice consumatorilor și Aici uh, am putea menționa și uh, directiva privind uh, proiectul de directivă privind drepturile consumatorului care este în proces de revizuire, pentru că și aici apar menționați agenții de turism. Mai mulți membri ai Parlamentului au menționat acest card profesional. Cu siguranță noi am fi în favoarea acestui instrument. Uh, am favorizat de asemenea și uh, ghidurile, uh, mai ales în ceea ce privește um, operatorii turistici și agențiile de turism. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș dori să răspund la uh, două puncte ridicate de doamna uh, Gebhardt privind Solvit. Întrebarea legată de platforma comună care ne-a avut succes. De fapt, noi am uh, plecat de la o idee care aparținea și Comisiei că există o platformă comună pentru ingineri care reprezintă o singură profesie. Problema este însă că, în realitate, introducând asta în platforma comună, și într-o directivă, statele care reglementează situația ar trebui să accepte toți inginerii care se um, regăseau într-o situație de conformitate cu această platformă. Un uh, uh inginer din domeniul industrial sau uh, chimic uh, poate în cadrul acestei platforme comune să facă munca unui inginer civil sau altui uh, tip de inginer, dar noi nu am dorit să, am dorit să transmitem acest mesaj. Uh, vreau să spunem doar că cine este competent în domeniul său trebuie recunoscut ca atare. Faptul că acest aspect a fost menționat în uh, directivă a pus probleme statelor membre. Statele membre, în articolul 15, au primit o variație a acestei platforme, dar noi, de fapt, vorbim de o platformă pe profesie. Și astăzi, dacă vorbim despre o platformă comună, de fapt ne referim la 20 de platforme comune. Ar trebui să existe totuși niște legături între diversele profesii, pentru că astăzi beneficiem de astfel de mobilități și totul ar trebui uh, introdus uh, lin. Nu putem să impunem statelor membre să recunoască automat uh, o anumită persoană ca aparținând uh, unei profesii specifice. Pe baza unui card profesional, persoana respectivă ar putea fi luată în considerare de statul care reglementează profesiunea și, uh, pe lângă asta, ar trebui uh, ca uh, statul să nu mai necesite, să nu mai solicite o copie a acestui document sau o traducere legalizată sa și așa mai departe. Cealaltă întrebare acum, uh, e bine, la noi uh, în federație se înregistrează toate plângerile inginerilor care nu au fost recunoscuți, de exemplu, ingineri formați în Anglia care nu pot să lucreze în Grecia, pentru că nu au educația cerută în uh, Grecia. Noi însă nu uh, intrăm în contact direct uh, cu inginerii, ci cu asociațiile care îi reprezintă. Prin urmare, nu uh, cunoaștem în detaliu ce se întâmplă în realitate. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Metzer. Doamna președinte, mi-au fost adresate două întrebări. Eu mai întâi aș dori să răspund domnului Schwab. N-aș dori să spun că putem uh, grupa zeci de cazuri. Au existat uh, dificultăți, uh, nu putem spune dacă ele sunt sistemice sau nu, însă cu siguranță vom analiza toate aceste cazuri cu mare atenție. Vom analiza deciziile uh, pentru a exclude ideea că uh, au existat anumite grupuri care nu au putut intra pe piață. Cât privește întrebarea legată de frizeri, uh, E bine, acesta nu este domeniul meu de specializare în Germania, eu reprezint profesiile liberale, însă există o anume speranță că acest cadru al calificărilor profesionale europene va oferi ajutor în acest domeniu. Acest aspect uh, are nevoie de anumite campanii de sensibilizare pentru ca lumea să poată aprecia um, virtuțile acestei uh, chestiuni. Problema examenelor este o problemă adesea ridicată uh, de anumite persoane. Examenele, chiar și când vine vorba de diverse regiuni ale Germaniei, uh, Uh, reprezintă un domeniu plin de discrepanțe. S-ar putea să cerem ajutorul Parlamentului pentru că asta ar putea să ne ajute să soluționăm uh, chestiunea mai repede. În ceea ce privește controversa masteratelor, uh, e bine, vorbim până la urmă despre calitate, aceasta este o problemă majoră. Cea mai mare este poate cea a neîncrederii instituționalizate dintre state și asta s-a transmis și uh, cetățenilor acum. Publicul uh, larg simte acest lucru. Deci dacă cineva are o calificare dintr-un stat uh, diferit, e bine, acea persoană nu se bucură de încredere. Și întrebarea mea este ce putem face E bine, e clar că avem nevoie de transparență pentru a soluționa această problemă și, evident, e nevoie să uh, ne implicăm mai mult în a comunica ideea că acești uh, indivizi au fost uh, antrenați foarte bine, au fost instruiți bine, chiar dacă poate durata studiilor este mai scurtă decât în stadiul, statul nostru, asta nu înseamnă că nu sunt competenți. Noi avem o experiență bună în ceea ce privește relația cu Solvit, care ar putea să soluționeze chestiunile legate de transparență. Am putea astfel ajuta persoanele care se confruntă cu dificultăți. Domnul Filip, cred că au fost adresate două întrebări. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să răspund la câteva dintre aceste probleme. Sper că n-am fost greșit înțeleși. Noi susținem uh, principiul liberei circulații, nu este niciun fel de dubiu aici. Problema pentru noi este că atunci când uh, medicii pot să practice, deși sunt incompetenți, uh, oamenii mor și noi nu putem ignora această posibilitate. Problema este una ce ține de încredere Trebuie să avem încredere în uh, ceea ce alte state membre sau alte autorități competente uh, fac când vine vorba de informații. Noi uh, acționăm împotriva celor care profesează fără să aibă acest drept și toate informațiile pot să fie accesate pe internet de către toți cei interesați. Însă nu avem același nivel de informații la nivelul tuturor uh, reglementatorilor din uh, Europa. Avem probleme cu persoane care vin din Noua Zeelandă, America, Statele, uh, Canada și am dorit mai multă transparență aici. Țările scandinave, pe de altă parte, au o atitudine excelentă când vine vorba de uh, transmiterea de informații și, în acest caz, pacienții, consumatorii au dreptul să uh, aleagă persoana care îi va trata. Probabil acesta este serviciul mai important pe care vă primim vreodată. Mă refer aici la îngrijirea medicală. Credem că ar trebui să existe anumite obligații juridice pentru reglementatori Credem că pacienții trebuie să beneficieze de asigurări că sunt tratați de practicieni bine pregătiți oriunde ar fi urmat ei studiile în Europa. Nu știu dacă studenții britanici uh, participă la uh, studii Erasmus uh, în cadrul programului Erasmus, însă, evident, mă voi întoarce acasă cu această întrebare, încercând să-i găsesc un răspuns. Doamna Lucia Mester, doriți să, să ajutați, să adăugați ceva? Mulțumesc foarte mult! Suntem aici pentru a încerca să identificăm care sunt uh, obstacole și problemele cu care ne confruntăm uh, în uh, profesiile reglementate, însă există probleme majore când vine vorba de profesiile nereglementate. Acestea nici măcar nu sunt acoperite de domeniul de aplicare al acestei directive și statele membre blochează intrarea lucrătorilor care aparțin acestor profesii. Și aceasta fără a analiza calificările pe care le au sau nu aceste persoane. Și acest fenomen reprezintă o tragedie pentru foarte multe persoane. Noi ne-am opus acestui tratament uh, vis-a-vis -vis de foarte multe profesii. Și cred că poate încă e prea devreme să evaluăm uh, efectele uh, directivei 36 pe 2005. E prea devreme să facem acest lucru. Însă, această directivă încearcă să reglementeze lucrurile pe, pentru profesiile liberale care au fost uh, deja încadrate într-un uh, cadru juridic așa anterior și cred că pentru profesiile nereglementate, comisia ar trebui să intervină. Pentru arhitecți s-a format o comisie specială cu experți în acest domeniu pentru a actualiza um, informațiile pentru arhitecți. Poate că există și alte profesii cu recunoaștere automată pentru care ar putea fi făcut uh, exact același lucru. Acestea sunt, de fapt, profesiile cele mai privilegiate pentru că autoritățile competente mă gândesc că ar trebui să aibă încredere în uh, celelalte autorități competente din celelalte state membre. Trebuie să se înțeleagă clar care sunt uh, cerințele pentru a exercita o anumită profesie. În concluzie, cred că este important, nu doar la nivelul Solvit, ci și la alte niveluri, la nivelul altor rețele ale Comisiei, de exemplu EURES, să există o solicitare ca aceste rețele să joace un rol mai pregnant. Dacă cineva vede că poate ocupa un post uh, într-un stat în care nu există o reglementare, uh, atunci uh, poate că persoana interesată ar putea să-și piardă interesul văzând că nu există o descriere clară a cerințelor pentru a îndeplini această activitate. Dar trebuie să armonizăm nivelurile cu ceea ce se găsește în directiva din 2005. Dăm acum cuvântul uh, Comisiei. Doamnei uh, Mm, șef de unitate în mm, Direcția Generală pentru Piața Internă. Puteți face comentarii vis-a-vis -vis de ceea ce au afirmat expres, experții și membrii acestei comisii. Aveți 10 minute maxim. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că îmi dați ocazia de a lua cuvântul. În primul rând doresc să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru că a organizat această audiere. A fost foarte interesant și pentru mine să văd uh, care este situația reală în ceea ce privește această directivă sau o văd criticată. Trei chestiuni. În primul rând, la ora actuală avem o singură directivă pentru recunoașterea calificărilor profesionale. Erau 15 astfel de directive mai de mult. Comisia a propus ca acestea să fie reunite într-o singură directivă, s-au purtat multe discuții și iată că până la urmă Discuțiile s-au uh, încheiat. Directiva privind uh, calificările profesionale implică libertatea de circulație, libertatea de mișcare, de circulația angajaților și uh, mobilitatea lucrătorilor. Este un lucru uh, foarte bun că există acum o singură directivă. Nu apar foarte multe probleme cu aceasta, dar atunci când apar uh, problemele afectează modul în care un om își poate exercita profesia. Care sunt uh, provocările imediate? Așadar, Două subpuncte voi aborda. În primul rând, trebuie să existe o cooperare între statele membre. Este prea devreme pentru a trage concluzii, încă se lucrează la construirea acestei cooperări, însă există un sistem de uh, schimb de informații prin piața internă care funcționează foarte bine. Anul încă nu s-a terminat și autoritățile competente sunt angajate cu totul uh, în acest schimb de informații. Să vorbiți și despre măsuri disciplinare. Cred că trebuie să facem uh, diferențele între diferitele situații care pot apărea. Dacă vrem să schimbăm informații în legătură cu acest subiect, trebuie să fim foarte atenți. pentru că sunt implicate, pot fi vădămate drepturile anumitor persoane și există și legislație în ceea ce privește protecția datelor personale. Apoi s-a vorbit și despre măsurile disciplinare care au fost luate în privința anumitor persoane, s-a vorbit și despre acele card, carduri profesionale, acele pașapoarte profesionale aș vrea să știu în ce măsură acestea sunt acceptate în statele membre, pentru că la ora actuală situația este foarte eterogenă. Audierea de azi nu mi-a permis să identific progrese în această privință. În zilele următoare se vor întâmpla multe lucruri, vor avea loc prezentări, așa după cum v-am spus, lucrurile sunt în plină desfășurare. Trebuie să ne asigurăm că această directivă asigură flexibilitatea în anumite domenii. în domeniul medical, s-a vorbit despre libera circulație a pacienților. În virtutea directivei actuale, toate profesiunile care uh, furnizează, care au de-a face cu libertatea prestării de servicii, trebuie să furnizeze anumite informații prealabile în vederea emiterii unui certificat de stabilire trebuie să țină în acest sens cont de necesitățile pacienților. Mai este și situația celor care, uh, oamenilor sănătoși, care le place să călătorească, dar aici nu vorbim despre aceste persoane, ci vorbim despre pacienți. Also der betroffene Kollege kann gerne mitnehmen, dass eine, die Idee einer solchen Frist für uns unrechtmäßig ist. Es ist mit der Richtlinie nicht Ideea termenului limită prealabil nu este legală. S-a vorbit despre autoritățile locale. Această chestiune mi se pare interesantă, într-adevăr. În încheiere, trebuie să vă spun că, într-adevăr, considerăm că aceasta este o țintă mobilă. Avem obiective care uh, nu sunt foarte ușor de atins. În privința formării continue, aceasta evoluează, s-a schimbat uh, paradigma, se pune acum accent pe rezultatul învățării și iată că statele membre au luat în serios această recomandare, au transpus-o în legislația națională și uh, această directivă privind competențele profesionale, calificările profesionale, reunește deja legislația comunicară, comunitară veche. Platforma comună despre care s-a vorbit, din păcate, nu a fost un succes, deși s-au depus toate eforturile în acest sens, în ceea ce privește calitatea, va trebui să încercăm să atingem o calitate optimă. Ce măsuri vrea Comisia să ia? La sfârșitul lui noiembrie vom publica pe site-ul nostru web un ghid al utilizatorului care va explica încă o dată directiva pe, înțelesul cetățenilor. Anul viitor va exista un raport privind transpunerea acestei directive și proiectul major va fi reevaluarea, revizuirea directivei. Dar uh, nu vă așteptați ca această revizuire să aibă loc în 2010, uh, chiar și 2011 este un termen ambițios. Nu voi aborda acest uh, subiect. Personal sunt în expectativă și vă promit că odată ce vom avea noul comisar, vom continua discutarea acestui subiect. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc avem uh, cu toții puncte comune. Dumneavoastră, colegii mei și experții am subliniat cu toții cât de multe trebuie să se facă de acum încolo de eforturile pe care trebuie să le depunem împreună cu parlamentele naționale vă ruga pe uh, Malcolm Harbour să încerce să organizeze în 2010 o ședință, o reuniune cu parlamentele naționale. Poate cu o astfel de discuție va simplifica lucrurile și va crea uh, condiții mai bune cetățeanului care să aibă mai multă încredere de acum încolo. Comisia Europeană a pregătit deja un uh, calendar uh, Vă amintesc de articolul 60 al directivei uh, care vorbește despre o revizuire cât mai rapidă, poate că nu în 2011, dar atunci cu siguranță în 2012. Vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc experților pentru că au fost foarte conciși uh, și uh, le mulțumesc colegilor care au rămas alături de noi până la sfârșitul audierii. Știu că mulți sunt în circumscripție electorală, dar, de fiindcă este luni, vă mulțumesc tuturor și la revedere!